Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă urez bun venit tuturor. Mai ales îi urez bun venit uh, doamnei comisar, care în această dimineață ne va face o scurtă prezentare și ne va sta la dispoziție pentru întrebări. Avem timp până la ora 10. Începem imediat pentru că este o zi bună, dar treabă avem destulă. Doamna Caitlin Quinn, aveți cuvântul. Thank you, President. Um, as I told all of you at the beginning of Mulțumesc, așa cum v-am spus la începutul mandatului meu și la numeroasele regiuni pe care, um, reuniuni pe care le-am avut. Sunt angajată să am un contact strâns cu Parlamentul și cu Comisia dumneavoastră, mai ales în domeniul cercetării și al politicii industriale. Deci mă bucur că avem um, ocazia să discutăm uh, evaluarea interimară FP7 și uh, cadrul general pentru finanțarea cercetării. Aș dori să uh, avem și un schimb de vederi în legătură cu Cartea Verde, recent publicată, în legătură cu cadrul strategic comun sprijin uh, evaluarea interimară a uh, programului cadru de cercetare 7. E o revizuire uh, transparentă, deschisă a rezultatelor uh, programului cadru de cercetare și pentru a găsi problemele și a uh, propune soluții. Evaluarea a fost efectuată de 10 uh, experți independenți, uh, conduși de Rolf Annenberg, uh, director general al Consiliului Suedez, uh, cercetare agricultură și planificare spațială. Cred că l-ați cunoscut foarte bine după această dezbatere foarte interesantă și intensă de ieri. Raportul de evaluare a ajuns la concluzii Experții s-au limitat la 10 recomandări pentru a îmbunătăți uh, performanțele uh, cadrului, programului cadru 7 și uh, apoi au venit cu propuneri pentru viitoare programe. Reacțiile primite de statele membre și de la părțile implicate au fost pozitive, respectiv faptul că acest raport a fost bine primit ca o declarație solidă, puternică în legătură cu starea actuală și măsurile pe viitor. Uh, răspunsul Comisiei încearcă să țină cont de cele 10 recomandări din acest raport. Uh, reacția Comisiei sprijină concluziile grupului de experți în ce privește obiectivele și viitoarea implementare a programelor viitoare de finanțare, sublinează faptul că finanțarea viitoare trebuie să sprijine implementarea strategiei UE 2020, inclusiv obiectivele ambițioase ale inițiativelor prioritare uh, ale Uniunii Europene. În anumite situații, Comisia a indicat limitele acțiunii sale izolate și solicită sprijinul celorlalte instituții și a statelor membre pentru a avea abordări în comun. Un exemplu de abordare care necesită sprijinul tuturor instituțiilor o reprezintă dezvoltarea măsurilor de simplificare a viitoarelor fonduri de finanțare pentru cercetare și inovare. Un exemplu în care Comisia și statele membre ar trebui să lucreze împreună îl, îl reprezintă eforturile de a încuraja participarea cercetătoarelor în uh, programul cadru de cercetare și în programele conexe. Răspunsul Comisiei conține uh, detalii ale măsurilor de simplificare adoptate de Comisie în, ianuarie, în 24 ianuarie. Aș dori să mă refer la un, uh, o chestiune foarte importantă și complexă care figurează în uh, raportul experților, rata scăzută de participare a anumitor state membre. Programul cadru vizează excelența științifică. Întotdeauna vor exista state care vor fi deasupra mediei și sub rata medie de participare. Totuși, Comisia e preocupată dacă se pare că există state care uh, au o performanță scăzută și chiar uh, atunci când e mai mult când e vorba de state care nu fac eforturi să depășească acest decalaj. Comisia își dorește uh, să asculte uh, reacțiile acestor state membre prin uh, procesul de consultare. Vom uh, vedea cum putem angaja sinergii uh, optime uh, cu aceste state membre în uh, practică și e una dintre propunerile cele mai importante care, pe care le vom face la sfârșitul anului. Vom uh, organiza diverse, uh, diverse consultări uh, pentru a identifica obstacolele și chestiunile pendinte. Uh, ele vor viza gestionarea acestui program, dar și uh, chestiunile structurale din țările respective recunoașterea uh, specializării inteligente și exploatarea ei va fi foarte importantă. Toate statele membre trebuie să se simtă implicate și dacă există obstacole specifice, ele trebuie să fie depășite. Dar dacă programele noastre de finanțare dorim să uh, contribuie la uh, obiectivele UE 2020, uh, sprijinim uh, cercetarea de excelentă, nu trebuie să, uh, spri- să, să subminăm uh, aceste programe. Ne dorim ce mai bun Statele membre au solicitat Comisiei să analizeze rata de participare și să vină cu măsuri concrete până la sfârșitul anului. Aș dori să vă informez uh, pe măsură ce uh, evoluții le au loc în acest domeniu. Uh, partea principală a cărții verzi ar trebui văzută în contextul Uniunii pentru Inovare și unul dintre principalele angajamente din uh, această inițiativă prioritară. Cartea verde reprezintă o schimbare de abordare pentru ca programele noastre să uh, iasă din acest, aceste, aceste zone izolate pentru a simplifica procedurile și pentru a ne asigura că avem o adevărată abordare europeană pentru a ține cont de provocările societale. Sunt ferm convinsă că această abordare strategică reprezintă singurul mod de a continua dacă dorim să atingem obiectivele UE 20. 2020. Constat cu satisfacție că această abordare ține cont de o parte din recomandările uh, din raportul de, proiectul de raport al doamnei Mărchis, care va fi votat de deputați la plenara din mai a Parlamentului European. Cred că recunoaștem cu toții faptul că Europa trebuie să investească în viitor dacă dorim să fim mai puternici după această criză economică. Doar la nivel european putem să mobilizăm resurse suficiente pentru a aborda uh, provocări societale. Doar prin finanțare europeană putem să stimulăm, să stimulăm pe cercetătorii noștri și pe uh, oamenii de știință pentru a-și uni forțele la nivel transnațional și doar Uniunea Europeană poate avea o politică a concurenței la nivel continental pentru a stimula și mai mult uh, excelența în acest domeniu. Inovarea și uh, cercetarea ar trebui să fie o parte foarte importantă, uh, importantă în ce privește uh, finanțarea europeană. Dacă dorim să atingem obiectivele strategiei UE 2020 și Europa pentru inovare. Cadrul strategic ne va permite să venim cu inițiative noi la nivel european în, în comun va îmbunătăți legăturile între finanțarea europeană pentru diversele verigi ale lanțului de inovare, cercetare, ă, excelență, program, ă, bunuri și ă, produse, servicii inovatoare pe piața unică. Ne vom asigura că fiecare bănuț își va aduce contribuția la domenii foarte importante, schimbările climatice, securitatea alimentară, folosirea eficientă a resurselor și îmbătrânirea populației și mai mult va permite Europei să transforme aceste provocări în adevărate oportunități și să creeze și mai multă creștere și să genereze locuri de muncă. Toate aceste principii vor fi valabile pentru programele finanțate în mod tradițional, dar va fi valabil și pentru noile metode de cooperare care sunt promovate acum de Institutul European de Cercetare și de Tehnologie. De asemenea, vor fi principii valide pentru uh, companiile de inovare care uh, fac parte din programul de inovare. Cu acest, pra, cu acest uh, cadru strategic sperăm să avem instrumente de finanțare mai simplificate și mai eficiente, care vor veni în completarea fondurilor și a finanțărilor regionale și ă, naționale. Aș dori să vă dau un exemplu în acest sens. Instrumentele financiare pentru cercetare și inovare sunt răspândite în cel de-al șaptelea program cadru de cercetare și programul ă, de, ă, de, de cercetare inovator se oferă credite care sunt gestionate de către Banca Europeană de Investiții programul de competitivitate uh, oferă atât credite cât și garanții, uh, mai ales pentru IMM-uri. Aceste instrumente sunt gestionate prin intermediul Fondului European de Investiții. Fondurile structurale sprijină un, uh, o, o serie de scheme financiare pentru a construi capacitatea de inovare în aceste regiuni. Simplificarea acestor instrumente reflectă și principiile din uh, revizuirea bugetară, care solicită ca instrumentele uh, bugetare folosite la nivel european să fie mai bine folosite. Dacă ne dorim să avem un buget de inovare și de cercetare ambițios, va trebui să arătăm cum uh, procedăm, cum uh, eficientizăm activitățile noastre și cum folosim în mod chipzuit fiecare eurocentimă. Uh, va trebui să facem schimbări radicale în felul în care uh, facem cercetare și inovare. Prin Cartea Verde, Comisia a lansat un proces de consultare uh, încercând să țină cont de uh, părerile părților implicate și sper că dezbaterea cu privire la Cartea Verde va fi activă, va fi aprinsă, consultarea va fi finalizată în 20 mai și rezultatele vor fi prezentate și discutate la o conferință din Bruxelles în 10 iunie. Comisia intenționează să vină cu propuneri concrete pentru Uh, programele de inovare și de cercetare până la sfârșitul anului. Iar în acest sens, avizul dumneavoastră cu privire la Cartea Verze, Verde va fi folosit pentru pregătirea propunerii noastre oficiale. Mă bucur de faptul că doamna Matias a fost numită raportor pentru Cartea Verde și sper că vom coopera împreună în uh, aceeași direcție. În încheiere, aș dori să spun câteva cuvinte despre uh, facilitatea de finanțare și de partajare a riscului, care a făcut parte dintr-o evaluare independentă efectuată de către un grup prezidat de doamna Erika Mann, uh, fostă deputată europeană, care a vizitat Comisia ITRE în octombrie anul trecut. Salut uh, această evaluare! Pentru perioada 2011-2013, Comisia solicită o eliberare imediată a celei de-a doua tranșe de 500 de milioane uh, de euro uh, din uh, programul cadru de cercetare 7 în conformitate cu condițiile deciziei programului cadru 7. E foarte important pentru continuarea RSFF a facilității de finanțare și de partajare a riscului. Prin votarea bugetului 2011, Consiliul și Parlamentul European au, uh, și-au dat acordul de principiu în ce privește eliberarea a păr, unei părți a acestei a doua tranșe, 250 de milioane pentru 2011. Acordul Parlamentului și a Consiliului de a elibera această sumă totală de 500 de milioane de euro pentru perioada 2011-2013 ar transmite un semnal foarte pozitiv comunității de cercetare și inovare. Știu că domnul Odi, raportor pentru uh, evaluarea interimară și raportorii din umbră cooperează strâns pentru a ajunge la un raport de mare calitate. Avizul dumneavoastră este foarte important pentru comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Ähm, Vă mulțumesc. Cu aceasta începem uh, dezbaterea. Doamna Grostet are cuvântul. Um Poate puteți lua cu toți în considerare faptul că la 10 trebuie să votăm. Ieri am avut deja problema că primii au putut să vorbească mai mult și cei care s-au înscris mai târziu n-au mai apucat să intervină, deci vă rog să um, fiți succinți. Doamna Grostet. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru toate explicațiile pe care ne le-ați furnizat despre această carte verde și consultările care au fost lansate. Ar fi multe lucruri de spus despre acest program de cercetare. Aș vrea să lansez dezbaterea evocând transferurile de tehnologie. În prezent există asemenea transferuri către țările emergente, țări care, după părerea mea, n-ar mai trebui să fie numite emergente și aș vrea să știu dacă acest transfer este reciproc. Nu putem să ne echipuim că uh, acest transfer se va face uh, ad vitam eternam numai într-un singur sens știind care este potențialul din acele țări. Ne-am dorit așadar să avem uh, adevărate relații și schimburi reciproce pentru că uh, politica noastră industrială, precum și politica de cercetare și inovare, nu uh, sunt politici care își pot permite să fie mări inimoase fără să primească nimic în schimb. Și să nu uităm că există potențial în acele țări pentru ca ei să poată să cumpere tehnologiile noastre și uh, să uh, investească mult în societățile noastre. V-aș reaminti lupta care se dă în jurul uh, întreprinderii Draca, o întreprindere din țările de jos de tehnologie prin cablu. Și știți că un grup din China uh, uh, supralicitează astfel încât există riscul ca tehnologia europeană de fibră optică să nu mai fie proprietatea unei companii europene, ci a unei companii chineze. Știu că dumneavoastră discutați cu domnul comisar Tajani, el a hotărât, a spus că ar fi bine să se creeze o autoritate care să examineze investițiile străine în domenii sensibile pentru Europa. Ați vorbit mult despre finanțări, doamnă comisar, capitalul de risc, Fondul European pentru uh, Finanțarea Inovării. Sunt de acord, doamnă comisar, vă putem uh, sprijini în aceste demersuri. Dar vreau să știu care sunt propunerile concrete, precise, pe care le faceți pentru um, întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Small Business Act. Mulțumim. Acum domnul Odi are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în calitatea mea de raportor pentru evaluarea intermediară a celui de-al șaptelea program cadru. Este un program care a fost negociat din punct de vedere politic în anul 2006 și făcea parte atunci din revizuirea strategiei de la Lisabona. Au apărut trei elemente noi despre acest program cadru. În primul rând, strategia a fost un eșec. Între timp, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și s-au creat noi instituții, avem și o nouă comisie. Și cel de-al treilea element este criza economică, știind că acest program a fost negociat înainte să izbucnească criza. Suntem acum la sfârșitul uh, perioadei și ne întrebăm dacă nu ar fi bine să modificăm câte ceva. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru abordarea dumneavoastră. Atunci când afirmați că uh, veți fi vigilentă uh, față de uh, uh, avizul Parlamentului ar trebui să știți că există un consens politic, astfel încât această perioadă care mai rămâne între 2011 și 2013 să fie o perioadă utilă pentru cercetare și pentru inovare. Cu toții sunt de acord că aceste două elemente sunt uh, esențiale pentru competitivitatea Europei și pentru bunăstarea cetățenilor europeni în general aș vrea să mai spun că statele membre nu au fost suficient de bine asociate și uh, pe scară europeană avem o evaluare, dar ne-am fi dorit să existe și o evaluare la nivelul statelor membre, o evaluare a cercetării. Am spus acest lucru și domnului președinte Annenberg ieri și știam că um, această evaluare la nivelul statelor um, um membre și o imagine de ansamblu nu erau menționate în scrisoarea sa de misiune. O altă întrebare pe care aș vrea să vă pun, doamne comisar. Oare nu a venit momentul să creăm niște infrastructuri de cercetare la nivel european, european mă scuzați, care apoi să devină niște centre de excelență mondială, care să se ocupe de sănătate, de energie, de siguranța nucleară, de schimbările climatice și de dezvoltarea industriei. Apoi, în ce privește simplificarea, dumneavoastră ați făcut parte din Curtea de Conturi Europeană, doamnă comisar, și atunci contăm foarte mult pe experiența dumneavoastră. Noi o să creăm niște grupuri de lucru parlamentare și vreau să o salut pe colega care se ocupă de regulamentul financiar prin intermediul regulamentului financiar, o să încercăm să depunem niște amendamente, astfel încât să punem capăt odată complexității administrative, pentru că toată lumea își dorește mai multă simplificare. Mulțumesc. Acum are cuvântul uh, domnul Lamberts. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc frumos că ați venit în această uh, dimineață cu noi și știm că vă doriți ca uh, Uniunea pentru Inovare să fie un succes. Aș vrea să vă vorbesc despre o chestiune care ne preocupă poate pe toți, deși nu, o, unii nu vor să o spună cu voce tare. Vorbesc despre proiectul ITER. Am bă, investit mulți bani în acest proiect. E vorba de numai bă, puțin de 750 de milioane de euro în plus bă, care ar fi prevăzut în bugetele pentru 2012 și 2013. Însă, atunci când vorbiți de 750 de milioane de euro care ar trebui preluați din programul cadru 7 pentru ITER, este o sumă adițională eh, absolut uriașă. Și eh, iau cuvântul și menționez această problemă nu din cauza ceea ce s-a întâmplat cu reactoarele din eh, Japonia, dar pentru că vreau să știu exact pentru ce anume ne cheltuim noi banii. <clears throat> Și dacă este să am o viziune de viitor. Da, ne dorim să avem excelență, inovare, cercetare, dar ar fi bine să avem și mai multe coeziune. Pentru ca întreaga Europa să fie o economie a cunoașterii, nu numai uh, economia din um, câteva țări care sunt uh, um, mai uh, norocoase decât altele. Și atunci vă pun următoarea întrebare. Știu că se folosesc în jur de 50 de miliarde de euro din fondurile regionale pentru chestiuni legate de cercetare și inovare. Și poate că dacă uh, uh, acești bani chiar ar fi folosiți, așa cum s-a spus, țările care sunt cele mai în urmă ar putea să-și recupereze o parte din întârziere. Deci atunci vreau să vă întreb cum putem să îmbunătățim sinergiile între fondurile care sunt folosite din uh, uh, FEDER pentru cercetare și dezvoltare și fondurile prevăzute în următorul program cadru. Vă mulțumesc. Aș dori să vă informez că avem 11 persoane înscrise uh, la, pentru a lua cuvântul. Eu propun să închidem lista cu aceasta și am să vă rog să vă rezumați la două minute Așa poate vom reuși să terminăm. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. S-au menționat multe subiecte. Colegii au spus deja cât de importantă este internaționalizarea. Care este situația cu sectoarele noastre uh, strategice? Uh, excelență, tot fel și alte aspecte, toate acestea ni le, ni le dorim. Însă, uh, unele întreprinderi sunt protejate de uh, guverne. În China, de exemplu, uh, se întâmplă acest lucru. Aș fi vrut să știu ceva despre asta. Un al doilea punct, fondurile regionale, mai ales pentru Europa de Est. Uh, cred că am avea nevoie de acorduri mai stricte în acest sens. Bineînțeles că există evoluții pozitive în ceea ce privește infrastructura, de exemplu, în Polonia, în Cehia, se vede uh, Uh, se văd aceste progrese, dar ele trebuie să fie mai, mai țintite pentru a se ajunge la excelență. Deci programe de cercetare și investiții în infrastructură trebuie să fie mai bine coordonate. Iar apoi această uh, facilitate de uh, finanțare a partajării riscurilor. Discutăm și despre asta. Dar este vorba de faptul că am stimula Uh, crearea de infrastructură pentru cercetare? Eu așa credeam. Însă când uh, ne uităm mai atent, vedem că rămânem în urmă. Când ne uităm la acest program, trebuie să ne punem problema cum putem să obținem mai multe rezultate în domeniul infrastructurii. Apoi, în ceea ce privește facilitatea de uh, finanțare a partajării riscurilor, se vor adapta criteriile sau vom continua așa ca și până acum, fără a evalua care au fost efectele? Și un ultim punct, uh, Uniunea pentru Inovație. Aici este prevăzut că odată pe an trebuie să aibă loc o convenție. Și așa înțelesesem eu că pentru prima dată va avea loc o astfel de conferință uh, Uh, la uh, finalul anului 2011. Aveți unele informații clare cu privire la asta? Domnule Enciu. Uh, thank you, President. First, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i urez bun venit, domnule comisar Quinn. Aș dori să-i urez un St. Patrick's fericit pentru 17 martie. Eu susțin uh, cercetarea și dezvoltarea pentru viitor, asigurându-ne că infrastructura necesară este uh, pusă la punct, astfel încât să ne asigurăm că noile produse ajung pe piață cât se poate de repede. Cu cât investim mai mult în inovație, cu atât se creează mai multe locuri de muncă. Iar acest lucru este legat în mod direct de politica industrială. Atunci când vorbim despre coeziune în Uniunea Europeană, în multe dezbatere am subliniat faptul că unele dintre noile state membre au o infrastructură de cercetare slabă. Și dumneavoastră ați uh, menționat faptul că ar putea să fie dedicate unele fonduri speciale pentru a rezolva această problemă. Ieri la, ITE, la Comisia ITRE a existat o dezbatere um, cu privire la evaluarea program, uh, celui de-al șaptelea program cadru uh, cu uh, președintele grupului de experți, domnul Rolf Annelberg. Când l-am întrebat, dumnealui mi-a spus că ar trebui utilizate fonduri structurale pentru a uh, finanța infrastructura. Credeți că este o soluție bună pentru noile state membre? Pentru că știu că există o competiție între Uniunea Europeană în întregimea ei și alte uh, țări precum Statele Unite și nu o concurență între statele membre. Domnul Tsukalas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamne comisar, că ni s-a alăturat astăzi. Am ascultat cu foarte mare atenție intervenția dumnea ei. Aș dori să mă concentrez asupra elementelor politice menționate de domnul Odi. Cred că discuția cu privire la direcția în care se îndreaptă Europa în domeniul cercetării și dezvoltării pornește de la premisa că aceasta este calea pentru uh, creșterea economică, și anume cercetarea, cercetarea și inovația. Însă, la ora actuală, ne confruntăm cu o mare criză uh, economică și, în același timp, la nivel internațional, are loc o, um, un transfer al um, centrului de greutate înspre Asia. Aș dori să vă spun că nu sunt foarte mulțumit de modul în care Europa își vede viitorul. Aș dori să văd unele cifre, unele date în care să, din care să reiasă clar care este poziția Europei față de uh, restul lumii. În al doilea rând, aș spune și eu că strategia Lisabona a eșuat, însă acum avem uh, strategia Europa 2020. Însă trebuie întâi să ne dăm seama ce s-a întâmplat înainte, care au fost motivele eșecului uh, Uh, strategiei Lisabona. Ne-am asumat foarte multe obligații și angajamente în multe domenii, inclusiv energii regenerabile și așa mai departe. Și acum am putea să ne luăm un angajament obligatoriu, astfel încât uh, subvențiile de stat să fie stabilite până în 2015. Apoi, uh, și problemele ce țin de coeziune și fonduri structurale sunt aspecte politice. Ori credem în excelență, fie, fie că credem în excelență sau în coeziune, cred că avem nevoie de un mecanism de sprijin în Uniunea Europeană, așa cum există și în economie, astfel încât statele uh, mai puțin puternice să fie sprijinite. Vă mulțumesc. Castillo. Doamna del Castillo. Eh, gracias, eh, presidente. Eh, señora comisaria, muchas gracias por... Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc frumos, doamnă comisar, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Aș vrea să evoc unul dintre elementele centrale uh, ale activității noastre în timpul acestui mandat. Revizuirea programului cadru uh, numărul 7. Și avem consecințe atât pe termen mediu, care vor fi aspectele uh, revizuiri care ne vor uh, da ocazia să concepem mai bine următorul program cadru și apoi, pe termen scurt, putem să ne întrebăm ce măsuri putem să luăm ca până la sfârșitul um, perioadei acestui program de cercetare, deci până în anul 2013, uh, să ameliorăm uh, lucrurile. Există proiecte de cercetare pentru 2011 și 2012 care au fost uh, adoptate, dar care vor fi greu de uh, aplicat. Trebuie să ne gândim la consecințele pe viitor, deci pentru programul cadru 8, dar și la uh, ce anume putem să facem, cum spuneam, pe termen scurt, imediat, ca de exemplu simplificarea. Am citit raportul grupului de experți și vreau să știu care din recomandările uh, acestui grup ar putea fi uh, puse în aplicare imediat, după părerea dumneavoastră. Pentru ca și ultima parte a programului cadru numărul 7 să fie uh, mai bine uh, implementată. Deci aș vrea să știu dacă vom avea o evaluare concretă și practică până la sfârșit. Doamna Carvalho acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i adresez mulțumiri doamnei comisar pentru prezența dumneei aici. Vreau și eu să pun o întrebare despre uh, simplificare. Salutăm uh, măsurile pe care uh, le-a introdus deja doamna comisar, atât Uh, în comunicarea comisiei cât și în raportul meu se spune clar că aceste măsuri pot să fie uh, aplicate fără ca acest lucru să implice modificarea regulamentului financiar. Însă, alte măsuri uh, fac să fie necesare asemenea modificarea ale regulamentului financiar și Comisia de Control Bugetar deja s-a aplicat asupra uh, acestui subiect. O altă întrebare despre uh, marja de eroare uh, acceptabilă. Trebuie să găsim o metodă inovatoare de a ne ocupa de aceste chestiuni. De exemplu, să facem diferențierea între proiectele uh, mai mici și cele de mai mare anvergură. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre um, acest uh, aspect. Așa cum am mai spus și una dintre colegele mele, cred că ar trebui să folosim oportunitatea evaluării celui de-al la program cadru ca să știm exact ce trebuie păstrat, ce trebuie îmbunătățit, care sunt uh, prioritățile, ce poate fi ajustat. Un exemplu concret, sectorul energiei nu era considerat prioritar atunci când a fost uh, creat cel de-al șaptelea program cadru. De asemenea, și mecanismele, structura ar trebui să uh, fie uh, uh, modificate pentru că uh, toate aceste inițiative comune de tehnologie ar trebui să fie mai ușor uh, de accesat pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru universități. Mă mai întreb da, dacă nu trebuie să punem accentul pe participarea tinerilor cercetători. Avem mulți uh, tineri cercetători, cel puțin în țara mea, care nu au un loc de muncă. A trebuit să ne asigurăm că, că ei vor putea să fie implicați în programele de cercetare. Doamna Comi are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și doamnei comisar pentru expunerea ei care mi-a fost utilă ca să înțeleg care sunt așteptările pe viitor. Sunt de acord cu toți cei care au spus că trebuie să acordăm mai multă atenție inovării. În același timp, sunt de acord cu faptul că trebuie să punem mai mult accent pe participarea tinerilor cercetători și mai ales pe participarea femeilor și atunci aș avea o propunere pentru colega Carvalho uh, să se gândească la tinerile femei cercetătoare, care, de exemplu, în țara mea, sunt uh, uh, foarte puțin uh, reprezentate în programele de cercetare. În țara mea, finanțările din cel de-al șaptelea program cadru sunt foarte puțin folosite <laughs> și noi încercăm să facem o analiză. Nu totdeauna este o problemă de nivel european, de multe ori, cel puțin în cazul Italiei, este o uh, problemă de ordin național. De aceea vreau să vă întreb cum vede Comisia uh, posibilitatea de a crea o punte între uh, cercetarea uh, aplicată și ce s-ar putea face concret pe plan industrial pentru a profita de pe urma acestei cercetări. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două puncte în primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru prezența dumnei aici. Um, având în vedere catastrofa din Japonia, întreb pur și simplu dacă uh, tot domeniul um, cercetării pentru stocarea energiei electrice um, va fi stimulat, dacă va fi finanțat, dacă există această intenție de a sprijini acest domeniu în cercetare. Iar al doilea punct, Aș dori să mă refer la științele sociale, doamnă comisar. Deja circulă zvonuri că în cel de-al optelea program cadru științele sociale nu vor fi uh, reprezentate atât de uh, puternic și nu mi se pare o variantă corectă, deci uh, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, dacă mergeți în acea direcție sau sunteți de altă părere. Mulțumesc. Președintele, au mai dorit să intervină s-au mai înscris doi sau trei colegi la inter, pe, pentru a interveni, noi hotărâsem să, încheie, să închidem lista de uh, vorbitori. Dar deocamdată continuăm. Doamna Marchis. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă comisar. Am câteva întrebări în ceea ce privește relația între uh, programul cadru și Uniunea pentru Inovație. Puteți să ne indicați în ce mod uh, Uniunea pentru Inovație ar putea să fie motorul următorului program cadru? Ați menționat unele mari provocări ale societății noastre. Vor fi acestea uh, factorul cheie în programul cadru? Uh, vor exista patru sau trei astfel de mari provocări? Veți structura programul cadru pe baza acestora? Dacă sunt trei, veți împărți programul în trei sau veți uh, pune deoparte o parte pentru cercetare uh, fundamentală? Apoi, parteneriatele pentru inovație. Cum vor fi ele armonizate cu programul cadru? Sau totul în cadrul programului cadru va fi implementat prin intermediul unui parteneriat pentru inovare? De asemenea, am o serie de preocupări față de aceste parteneriate. Peste tot, la Comisia Europeană, acestea par să fie prezente. Eu mă bucur că toată lumea a găsit un instrument nou, însă până acum acest instrument nu este acoperit de către Parlament nu avem niciun cuvânt de spus în, în acest sens. Puteți să ne spuneți cum, ar put, cum va fi implicat Parlamentul aici? Eu cred că una dintre problemele cu cercetarea este uh, stabilirea de priorități, uh, concentrarea asupra unor anumite subiecte, stabilirea unor priorități și, în același timp, stabilirea unor aspecte care nu sunt prioritare. Dacă se vor stabili mari provocări care să fie, provocă, care să fie priorități, ce va rămâne în urmă? Și nu în ultimul rând, finanțarea. Veți uh, transfera o mai mare proporție în uh, capitalul cu risc partajat? Mulțumesc. Domnul Ghirec. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac puțin polemică cu dumneavoastră despre acest principiu al excelenței. Toată lumea își dorește să fie calificat de excelent, dar eu cred că acest concept este oarecum vag, cel puțin pentru unii oameni de știință. nu cred că este uh, definiția cea mai uh, adecvată pentru a rezolva problemele din Uniunea Europeană. Avem probleme de <clears throat> comunicare, probleme uh, cu um, rutina care ar trebui să se fie instalat deja. Eu cred că potențialul științific al Europei Centrale și Orientale nu este suficient de bine exploatat. Deci, poate că în loc să vorbim despre principiul excelenței, ar trebui să vorbim despre cel al posibilităților reale, așa cum s-a întâmplat în, pro, în proiectul bonus. Gracias, presidente. Gracias, señora comisaria. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim, uh, doamnă comisar. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la acest schimb de vedei cu privire la viitorul politicii, politicii științifice viitoare a Uniunii Europene și pe tema inovării. Foarte pe scurt, aș dori să exprim o preocupare. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă comisar, că e foarte important să știm care e mesajul pe care dorim să îl transmitem cetățenilor Europei. Cred că unul dintre mesajele chiar cele mai importante ar trebui să fie cel al echilibrului. Uh, nu cred că procedăm uh, suficient de bine. Când spun echilibru, mă refer la sprijin pentru cercetare fundamentală de bază, pentru inovare, dar și echilibru între ce a funcționat în cel de-al șaptelea program cadru de cercetare și noile instrumente și acțiuni pe care va trebui să le inițiem pentru a face față noilor provocări. Va trebui să avem și o continuitate, pentru că domnește un climat de incertitudine, un echilibru între sprijin pentru cercetare consolidată, sunt echipe care dau rezultate foarte bune, dar și sprijin acordat tinerilor cercetători care lucrează individual. De asemenea, Trebuie să continuăm să uh, majorăm bugetul și să înlăturăm uh, neliniștile, să spulberăm uh, neliniștile și consecvența și coerența cu planurile naționale, pentru că încă persistă dezechilibre foarte importante la nivelul bugetelor. Mi-ar plăcea, de exemplu, să avem o majorare echilibrată în finanțare, astfel încât să obținem aceleași niveluri, cel puțin ca uh, cei mai importanți concurenți ai noștri. Pentru că astfel nu numai cercetătorii, ci toate părțile implicate din domeniul științei și al tehnologiei ar fi uh, liniștite pentru că ar ști că pot să continue cercetarea pe viitor. Și sunt sigur că Comisia e conștientă de uh, zvonurile care circulă. Doream uh, să um, împărtășesc o parte din aceste preocupări și uh, să văd dacă puteți să ne liniștiți, uh, pentru că sunt convinsă că unele zvonuri sunt uh, nemotivate. Doamna Tuia. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru claritatea prezentării dumneavoastră și pentru faptul că sunteți atât de entuziastă. Aș vrea să vorbesc despre o problemă <clears throat> mai de fond, cea a resurselor. Este clar pentru toată lumea că uh, resursele din bugetul european uh, sunt complet disproporționate față de obiectivele pe care ne le-am dat în strategia Europa 2020. Și așa cum spunea și doamna Grostet când a vorbit despre inițiativa domnului comisar Tajani, uh, suntem acum confruntați și cu riscul acestor uh, investiții care vin din alte părți ale lumii, uh, dar pe care nimeni nu le controlează. Ieri a avut loc o consultare foarte interesantă la Comisia CRIS și președintele Băncii Europene de Investiții era prezent și se vorbea tocmai despre acest dezechilibru între resursele financiare și nevoile concrete pe care le avem. Și atunci ne întrebăm care sunt noile instrumente pe care am putea să le inventăm pentru a face față acestor cerințe. Știți că dacă pentru 2011 și 2012 s-a prevăzut menținerea bugetului uh, în plafoanele deja prevăzute, eu cred că după aceea ar trebui să modificăm structura bugetului european. Noi nu ne mai putem baza pe același model, nu putem să contăm tot timpul pe uh, fondurile care uh, vin la bugetul european din partea statelor membre atunci cred că avem nevoie de fonduri de garanții, de posibilități de uh, a partaja riscurile, precum mecanismul care exista deja în cel de-al șaptelea program cadru. Dar în plus ar trebui să inventăm noi instrumente care să aibă acest uh, efect de uh, multiplicare vrem să cheltuim cât mai bine cu putință fiecare euro din buget, vrem să avem o plus valoare cât mai mare, vrem să creăm sinergii între fondurile de coeziune, vrem să avem o programare comună, dar toate aceste eforturi vor fi uh, uh insuficiente față cu provocările de care ne lovim în ce privește inovarea, cercetarea și transferurile de tehnologie. Vă mulțumesc! Um. Domnul Ehler. Dacă obiectivul nostru comun este să avem mai, cel puțin 20% uh, fonduri în plus pentru programul cadru 8, avem timp până în iunie să ajungem la un compromis important pentru a uh, ajunge la o soluție. Este vorba de compromisul între vechile și noile state membre. Nu vreau să intru în această discuție, dar dacă nu ajungem la acest compromis în mod timpuriu, vom ajunge la situația în care vechile state membre la stabilirea bugetului uh, pun accentul pe excelență și nu vor să alimenteze din punct de vedere politic acest program mai mult, dar și noile state membre vor pune sub semnul întrebării uh, acest program și uh, programe precum Galileo și așa mai departe. Va trebui să ajungem la un compromis cât se poate de rapid. Dacă nu reușim, să ajungem la acest uh, compromis, nu vom reuși să obținem fondurile necesare pentru buget. Din acest punct de vedere, propunerea mea este cât se poate de rapid, dacă se poate chiar în Cartea Verde, să includem uh, o declarație în acest sens și să ajungem la un consens în acest uh, sens. Se vorbește despre, deja când se uh, discută cadrul financiar multianual, trebuie prevăzut acest lucru, pentru că el va fi discutat uh, Um, în acest an. Și dacă nu reușim să uh, spunem vrem să avem cel puțin 20-25% de fonduri în plus pentru acest program și dacă nu ajungem la acest compromis în timpul uh, discuțiilor pentru acest cadru financiar multianual, vom ajunge în situația în care nu vom primi mai mulți bani. De aceea pledez să utilizăm Cartea Verde pentru a transmite un mesaj politic Uh, și pentru a pune bazele unui compromis politic, dar, pentru că dacă nu, vom pierde această luptă. La uh, programul cadru 7 am discutat acest lucru până la final și a fost marea noastră slăbiciune faptul că nu am ajuns la un compromis mai devreme, pentru că apoi în diferitele Uh, consilii a trebuit să obținem uh, banii de fiecare dată pe care, de care aveam nevoie, pentru că nu am făcut acest lucru mai devreme. Trebuie de acum să fim mai inteligenți, să um, solicităm din timp uh, câți bani vrem și să facem acest lucru și public. Vă mulțumesc, domnule președintele. A fost ultima intervenție de pe lista noastră de vorbitor. Mai avem 10 minute. Aș dori să-i dau uh, ocazia doamnei comisar să răspundă la unele dintre întrebările dumneavoastră. Nu va fi foarte ușor în uh, timpul scurt care ne-a rămas, dar poate vă puteți rezuma la punctele esențiale. Vă rog, doamnă Cuin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că va fi greu să răspund în 10 minute, dar voi grupa întrebările poate pe bocuri, e mai ușor. În primul rând, această dezbatere constantă pe care o avem și a figurat și în evaluarea interimară cu privire la cel de-al șaptelea program cadru de cercetare, în legătură cu diferențele între statele fruntașe și statele care nu au aceeași abordare sau aceeași optică. Cred că e foarte important să ne dăm seama că chiar de la începutul acestui program care de cercetare am făcut eforturi concrete pentru a sprijini noile state membre. De exemplu, recrutarea unor experți de evaluare din întreaga Europa, dar și menținerea principiului excelenței, sprijinul acordat uh, punctelor uh, naționale de contact, uh, rețelele, punând în comun uh, aceste puncte de contact între, dintre vechile și noile state membre și, din câte am înțeles, se pare că continuă să persiste performanțe slabe, dar uh, și chiar și uh, dovezi foarte mm, slabe de recuperare. Așa cum am spus, în discursul de la început, uh, când constatăm că sunt probleme, prin Cartea Verde încercăm să ținem cont de uh, opiniile acestor state care nu se descurcă foarte bine. A ele vor fi implicate în procesul de consultare cu uh, factori implicați pentru Cartea Verde, pentru că trebuie să tragem anumite învățăminte din punctul lor de vedere. Uh, Fondurile structurale au intervenit în multe întrebări, ele sunt foarte importante în acest domeniu pentru că ele ne permit să construim o infra infrastructură de excelență necesară în aceste state, pentru că miniștrii și parlamentarii din aceste state mă informează în mod constant că cei mai buni cercetători, oamenii de știință, părăsesc țările respective pentru a lucra altundeva. Unii merg în țările europene, dar uh, unii merg înspre est, alții spre vest. Și, deci, uh, dacă avem uh, aceste infrastructuri de excelență, s-ar putea că ei să fie menținut în țările lor. În ce privește transferul de tehnologie, bineînțeles că uh, sperăm să avem un drum cu două sensuri cu țările emergente. Avem acest dialog, uh, grupul de dialog uh, cu China la nivel înalt, care s-a întâlnit în uh, decembrie la Beijing și se va întâlni ulterior în acest an. Mă voi duce și eu în China Uh, mai, uh, mai târziu în acest an și bineînțeles că voi discuta această chestiune foarte importantă pentru că ea e uh, crucială pentru toată lumea din țările occidentale, dar mai ales pentru noi cei din Uniunea Europeană. În ce privește simplificarea, citesc tot timpul raportul doamnei Carvalho Uh, pentru că acest raport a pus bazele, teme, temelia măsurilor de simplificare care trebuie să fie adoptate. Și am spus-o în repetate rânduri. Toate măsurile de simplificare pe care le putem aborda noi, la comisie, au fost deja uh, adoptate. Acum mingea e în uh, câmpul dumne, în terenul dumneavoastră și al Consiliului trebuie să progresăm, așa cum a spus și doamna Carvalho, cu celelalte măsuri de simplificare, revizuirea cadrului financiar, dar și uh, Când plenara a votat uh, raportul Carvalho, a, uh, fost, uh, s-a vorbit despre această măsură de simplificare. E foarte important faptul că Parlamentul sprijină această simplificare și sper să continuăm eforturile în acest sens și le mulțumesc parlamentarilor care s-au implicat pe acest dosar. Chestiunea ITER a fost și apusă. Uh, domnul Lambert știe, a fost uh, o chestiune spinoasă pentru mine și rămâne o chestiune spinoasă. Am obținut acest acord, înainte de votul de anul trecut, două treimi din finanțare urmează să provină din alte surse și doar o treime din uh, programul cadru. Am discutat această chestiune cu dumneavoastră. După o bătălie aprigă de către, uh, dusă de către mine și uh, direcțiile generale, am reușit să menținem această rată de finanțare de o treimă. Uh, știm cu toții ce s-a întâmplat cu dezbaterile bugetare și unul dintre proiectele care a fost uh, luat ostatic de această bătălie a fost uh, proiectul ITER. Vom încerca să găsim o soluție și sperăm că e foarte important să găsim o astfel de soluție pentru că ne gândim la implicațiile țărilor care sau companiile care au semnat contracte pentru anumite părți ale proiectului. Există, bineînțeles, și consecințe pentru facilități, facilitatea JET din Regatul Unit și așa mai departe. În ce privește energia nucleară, această chestiune a fost uh, pusă de doamna Nibler și alți uh, deputați și în legătură cu ce s-a întâmplat în Japonia. Știu că mai târziu astăzi veți avea o dezbatere cu domnul Oettinger, care se ocupă de uh, dosarul nuclear. Nu considerăm că vor exista consecințe imediate pentru europeni. Nivelurile de radiație, ni s-a spus, în statele membre sunt normale. Actual și, după cum știți, sunt monitorizate în toate statele membre prin uh, tot felul de canale și Comisia folosește sistemul său de informare și de alertă și în cazul în care se constată că există uh, niveluri mai ridicate de radiație într-un stat membru, celelalte, bineînțeles, sunt informate de urgență. Însă, bineînțeles că și statele membre trebuie să se asigure că centralele nucleare din Europa funcționează în condiții de siguranță și în ce privește autorizațiile uh, acordate și trebuie să se asigure că normele de securitate sunt respectate. Dar sunt convins că domnul Oettinger, colegul meu, vă va spune mai multe în această dupămasă. Rolul Parlamentului European. Uh, bineînțeles că vor uh, exista uh, membrii uh, Parlamentului European la grupul la nivel înalt, care vor, bineînțeles că vor fi invitați în personalitatea lor personală și comisarii, va, comisarii competenți vor trimite domnului Buzec invitații oficiale. Aș dori să mai adaug că am avut o dezbatere foarte importantă aici și la Consiliu în legătură cu parteneriatele. Am decis să existe un pilot. Ne bucurăm că nu doar Parlamentul, ci și Consiliul, dar și Consiliul European ne-a dat undă verde pentru acest proiect pilot. Proiectul pilot e proiect pilot, deci e menit să testeze ce ne pot aduce aceste parteneriate europene în domeniul inovării și dacă apar probleme în Uh, ce privește acest program, putem să uh, corectăm aceste parteneriate de inovare. Ca și dumneavoastră, doamna Marchis, mă bucur de faptul că atâți, uh, atât de mulți colegi își doresc acest parteneriat de inovare. Dar avem criterii foarte stricte, care vor fi și mai stricte, în legătură cu ce înseamnă un parteneriat și când va primi undă verde și în ce condiții. Bineînțeles că suntem limitați de faptul că trebuie să ne întoarcem la Consiliu înainte de următorul uh, parteneriat de inovare uh, care este um, lansat. E un test foarte bun și e bine să avem astfel de restricții, uh, dacă vrem să le numim restricții. Cred că mai e foarte important și mulți deputați au vorbit acest lucru de regiuni, importanța regiunilor. Organizăm o conferință a regiunilor în iulie la Bruxelles titlul va fi Cum regiunile pot să beneficieze de pe, uh, în mai mare măsură de pe urma programului cadru 7. Uh, foarte multe regiuni și-au manifestat interesul față de această conferință pentru că am uh, vizitat multe state membre și reprezentanții regiunilor ne informează că nu sunt suficient de mult implicați, nu sunt informați în legătură cu toate datele și ar fi, mai bine, ar fi bine să fie mai implicați. În ce privește facilitatea, mecanismul de partajare a riscului, în încercăm să ne asigurăm că avem uh, un instrument pentru a sprijini IMM-urile. Și după cum știți, există un grup de comisari care este prezidat de domnul comisar Ren, care a studiat uh, noi instrumente financiare inovatoare care să uh, țină cont de o parte din preocupările care au intervenit și întrebări, în întrebările dumneavoastră. În acest comitet, ă, din acest comitet fac parte și reprezentanții BEI și reprezentanții Fondului European de Investiții, care ne vor explica ce se poate, ce nu se poate și unde își pot aduce contribuția pentru a reduce povara care ă, există în prezent și s-ar putea să existe în prezent în ce privește bugetul. În legătură cu viitorul buget, bineînțeles că depindem de Consiliu și de Parlament. Eu mă adresez Parlamentului și văd mai ales Comisia dumneavoastră ca un uh, sprijin solid pentru a obține un uh, buget uh, important în ce privește cercetarea și inovarea referitor la reorganizarea directoratului general. Nu aș dori ca cineva să rămână cu impresia că științele umane sunt lăsate pe tușă sau că unele elemente ar fi mai importante decât altele, nu aș dori să rămâneți cu această impresie. Cred că toată lumea și-a dat seama că se va acorda sprijin tuturor elementelor, dar bineînțeles cadrul strategic comun primește sprijinul în funcție de, uh, de uh, provocările de societate. Dar pentru a găsi o soluție la aceste provocări societale globale, partea cea mai importantă o reprezintă cercetarea fundamentală de bază, pentru că nu putem avea soluții la aceste provocări globale dacă nu avem uh, Uh, cercetătorii sau cercetarea de bază cea mai performantă. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuție. Îmi pare rău că am lucrat sub presiunea timpului. Uh, știu că nu am avut uh, timp să răspund la toate întrebările, dar cu plăcere voi răspunde la întrebările dumneavoastră dacă doriți să mă abordați bilateral. Mulțumesc și sper să cooperăm la fel de strâns și pe viitor. Ganz herzlichen Dank für Vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru informațiile și pentru buna cooperare uh, pe care am putut-o venea din nou astăzi. Cred că vom avea dezbateri foarte interesante în următoarele săptămâni și luni. Vă mulțumim foarte mult! Thank you, I know. Of course it is. It's always a problem. <coughs> Thank you very much. You have more time your debate. Thank you. Thank you. Good. Ladies and gentlemen, sind wir soweit, dass wir mit den Abstimmungen... Doamnelor și domnilor, suntem pregătiți să începem cu votul. Haben Sie all Ihre Karten dabei? Are toată lumea cartelele de vot? Gut. Können wir beginnen, meine Damen und Herren? Începem, doamnelor și domnilor. Avem ordine de zi ușor modificată astăzi, dar uh, acest lucru este încă prevăzut. Votăm modalități de acces la serviciul public reglementat oferit de Sistemul Global de Radionavigație prin satelit, constituit în cadrul programului Galileo. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Totul este clar, putem începe. Țineți-vă bine, începem. Amendamentul 23. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Afet 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Afet 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Afet 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Abținerile le-am uitat. Pune președintele. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 20 până la Afet 20, 21, 22, 23, 24 și 6 pot fi votate în bloc. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 25 ca a, supliment pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. AF 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. AF 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem, am fi putut vota tot în bloc. Afet 29, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 30, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 31, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 23, pentru, 32, ă, se corectează președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 de la AFET pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 cu amendamentul oral din partea colegului Lambert, pe care nu mai trebuie să-l citească. Cine se pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Anexa 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AF 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, pentru, împotri, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Supliment. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 4. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Numărul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 cu amendamentul oral din partea colegului Lamberts pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 colegul Lamberts din nou un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, Vreți să verificăm la 12? A fost clar, dar verificăm. Să mai folosim și uh, aparatele. S-a deschis votul. Un vot de la PPE în plus. S-a închis votul. Rezultatul Iată, la limită respins. A fost la limită. A fost foarte bine că am verificat totuși, spune președintele. 13 pentru, împotrivă, abțineri, uh, se respinge. A fost 17 pentru, împotrivă, afe, 7, uh, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la votul final, s-a deschis votul. Vă rog, putem deschide votul? S-a deschis votul. Un vot în plus de la PP? E în regulă? În continuare un vot de la PP în plus? În regulă, s-a închis votul. Iată, un rezultat clar. bekommt Herr Glante das Wort zum grünen Domnul Glante primește cuvântul. Pe scurt, aș dori să mulțumesc secretariatului, um, raportorilor din umbră pentru buna cooperare și pentru disponibilitatea de a ajunge la compromisuri. Sper că aceeași disponibilitate va exista atunci când vom negocia cu Consiliul. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și eu, spune președintele, pentru munca depusă și pentru Uh, votul rapid. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 10 este vorba de banda largă europeană. Doamna Țavela este raportor. Am să vă rog pe toți, dacă doriți să purtați conversații, să uh, ieșiți foarte repede din sală sau cel puțin să, uh, să nu faceți prea mult zgomot. Doamna Țavela are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Scopul acestui raport este să prezentăm un document bine echilibrat și cuprinzător care să ia în considerare propunerile Comisiei, dar și ale statelor membre și să oferim stimulente pentru cetățeni europeni, pentru consumatori, dar și pentru uh, tot, toate părțile interesant, interesate. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, dragi colegi, în 2003 Comisia a declarat că accesul la internet a devenit un drept fundamental pentru toți cetățenii. De atunci, rolul uh, internetului de bandă largă a devenit foarte clar. În iulie 2010, în Finlanda, internetul uh, de bandă largă a fost uh, stabilit ca drept legal în ac- la, pe același nivel cu dreptul la educație, de exemplu. Și s-a spus că uh, fiecare cetățean are dreptul la o conexiune la internet de cel puțin un megabit din 2011, uh, providerii de internet din Spania sunt încurajați să ofere uh, prețuri uh, rezonabile pentru servicii de internet de bază. Obiectivul nostru pe termen scurt trebuie să fie să obținem internet de bază pentru toată lumea pentru 2013 cu un obiectiv de 2 megabiți în zonele rurale și 24 de megabiți în zone urbane. În plus, având în vedere obiectivele pentru 2020, am subliniat faptul că pentru a se ajunge uh, la obiectivul de bandă largă 2020, agenda digitală trebuie să stabilească unele puncte de referință pentru anii 2015 și 2013 la nivel european și nu la nivel, mai degrabă decât la un nivel național. În plus, este foarte clar că unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie să fie abordate este problema finanțării. În 2010, ajutorul de stat pentru internetul de bandă largă a fost de 1,8 miliarde de euro. A fost un record. Se uh, estimează că uh, accesul de nouă generație de 100 de megabit va costa între 100 și 300 de miliarde de euro. Uh, și aproximativ 38 până la 58 de miliarde vor fi uh, necesare pentru a se ajunge la 100% acoperire până în 2020, bandă uh, de 30 uh, de megabiți. Costurile pentru noua infrastructură sunt în mare parte costuri de inginerie civilă luând aceste lucruri în considerare, trebuie să găsim noi moduri de finanțare ale acestui proiect imens. De exemplu, trebuie să luăm în considerare rolul parteneriatelor public-private și al uh, cofinanțării. În plus, trebuie să ne uh, concentrăm asupra îmbunătățirii absorpției fondurilor europene, cooperând la toate nivelurile pentru ca acestea să fie utilizate în mod eficace. În plus, are loc discuția cu privire la uh, obligațiunile de proiect la nivel european, însă, după părerea mea, uh, internetul de bandă largă este un proiect de scară largă care ar putea fi finanțat prin aceste euroobligațiuni de proiect. Este, se, se crede că 4 milioane de europeni sunt în urmă în ceea ce privește uh, internetul, uh, în urma unor state precum uh, Corea sau Japon, Japonia. Dar este vorba de alte piețe. Deci, poate nu este cea mai bună variantă să se um, compare tarifele. Trebuie să punem accesul pe conexiunea prin fibră la infrastructuri Uh, cum ar fi școli, uh, instituții publice și întreprinderi, pentru că acestea pot uh, contribui la o creștere susținută, economică susținută. Aș dori să vă atrag atenția la exemplul României, cu uh, conexiunea de, uh, la, prin fibră. România nu are uh, o infrastructură extraordinară, dar a investit în mod extraordinar în uh, conectarea prin fibră și se folosește metoda de a utiliza, de a conecta cablurile de fibră pe stâlpii de telefonie. Drept urmare, nu trebuie să uh, acopere costurile de uh, a uh, pune sub pământ aceste cad, uh, cabluri. Aș putea continua, domnule președinte, dar aș dori să aflu și ceea ce au de spus colegii mei. Însă, înainte să uh, închei, aș dori să mă mai refer la două aspecte. În primul rând, toate eforturile noastre în ceea ce privește internetul de, bază, de bandă largă ar fi risipite dacă nu se include și o strategie pentru securitate cibernetică în strategia europeană. Și în al doilea rând, uh, Uh, obligația de servicii universale este un aspect discutat în cadrul uh, grupurilor uh, consultative pentru acest dosar. Va exista o comunicare din partea Comisiei la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie pe acest subiect, de ace din acest motiv nu am introdus acest aspect în raportul meu. Cred că vom putea să ne ocupăm de acest subiect în raportul respectiv. Vă mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru uh, buna cooperare și aștept cu nerăbdare dezbaterea, astfel încât să avem un raport cuprinzător și bine echilibrat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Între timp am 8 persoane înscrise la cuvânt. Am să rog pe toată lumea să se rezume la 1-2 minute. Doamna Vălean, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să o felicit pe doamna Tavela pentru acest raport care pare să fie echilibrat. Ați vorbit de uh, principiile Uniunii Europene, infrastructura din servicii, principiul nediscriminării, uh, drepturile consumatorilor, uh, neutralitatea tehnologiei. Deci uh, vă mulțumesc pentru acest lucru. Am mai apreciat și faptul că raportorul a inclus și uh, mențiunea la ajutoarele de stat în acest raport, însă, în acest caz, uh, comunicarea Comisiei vizează tocmai ajutoarele de stat și mi s-ar fi părut ciudat să, ca ele să nu figureze în acest raport. Eu cred că, bineînțeles, ar trebui să se evite ajutoarele de stat pentru a nu denatura concurența. Dar pentru zonele îndepărtate și rurale, în care companiile nu pot să facă investiții, ar trebui să, dis- să dispună de uh, finanțări publice. În al doilea rând, Uh, nu mi se pare potrivit să se facă politică prin uh, stabilirea de obiective, deși aceasta să fie, pare să fie norma în politica europeană. Uh, Cred că obiectivele stabilite, de exemplu, pentru agenda digitală, uh, banda de bază largă pentru toți uh, europenii în 2013 și faptul că am dorit ca până în 2020 50% din gospodăriile europene să aibă conexiune la 100 de megabits pe secundă, acest obiectiv ar fi un uh, semnal politic potrivit pentru a sprijini măsurile de piață. Deci, la considerentul C, intenționez să înaintez un amendament în acest sens. În ce privește aliniatul 29, nu pot să sprijin crearea unei task force, așa cum ați sugerat dumneavoastră. Încerc uh, să evit uh, crearea unor noi instrumente birocratice uh, Uh, și nu se spune de ce, uh, care este scopul în care ar fi înființată uh, această task force. Nu văd sincer valoare adăugată și mai mult această task force ar putea să fie dominată de către actorii cel mai important și să denatureze concurența. Și în fine mă bucur de faptul că a intervenit de la alineatul 3 și chestiunea securității cibernetice pe care doresc să o consolidez într-un amendament suplimentar, pentru că e clar că trebuie să, să creăm aceste Uh, magistrale uh, informatice, digitale, dar trebuie să ținem cont și de securitate. Și o lacună în legătură cu uh, exemplul României. Eu, sunt, eu reprezint România, sunt deputat român. Și nu știu dacă felul în care România a investit în banda largă trebuie să fie văzut ca un punct de reper pentru rezultate și creștere economică, pentru că nu e un exemplu prea bun. Și în al doilea rând, și, în fine, eh, dacă ne uităm în jur, ne dăm seama în, în orașe și vedem toate aceste cabluri pe uh, stâlpii de telefoane, uh, peisajul e îngrozitor. Noi avem un regulament solicitând companiilor să pună această fibră subterană, deci nu e un exemplu bine ales. Mulțumesc, domnul Calfin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor, doamnei Isabela, pentru acest raport pe care l-a prezentat și pentru modul transparent și deschis uh, în care a, uh, a acționat. Aș dori să mă acces pe câteva aspecte pe care sperăm să le aprofundăm pentru varianta finală a raportului. În primul rând, în legătură cu un aspect care a fost deja menționat, neutralitatea internetului și uh, servicii universale. Când vorbim de această bandă largă care ar trebui să fie accesibilă tuturor, ar trebui să ne gândim cum am putea să uh, sprijinim financiar și tehnic un astfel de uh, serviciu universal și cum ar, am putea să-l furnizăm tuturor utilizatorilor. Uh, Apoi, în ce privește banda largă, ar trebui să facem o legătură mai strânsă cu uh, evoluțiile TIC, inclusiv în domeniul uh, internetului, cloud computing și așa mai departe. Toate aceste evoluții tehnologice vor avea o legătură foarte strânsă cu tipul de bandă largă și care va fi folosit. Aș dori să sprijin ce a spus doamna raportor în legătură cu, cibernalitatea, uh, cu securitatea cibernetică. Ar trebui să încurajăm Comisia nu numai în acest scop, ci și în uh, sens mai larg să vină cu o strategie privind securitatea cibernetică, uh, un aspect la care s-a referit și antevorbitoarea mea. Aș dori, îmi place faptul că sau mi-aș dori ca colegii de la ALDE să sprijină această task force. Uh, eu, din câte am înțeles, această task force ar trebui să includă factorii implicați relevanți și nu mă refer doar la companiile cele mai importante în acest domeniu, ci și instituțiile europene, uh, reprezentanții consumatorilor, agenții uh, precum ENISA, astfel încât să avem o uh, abordare în care toți, toți factorii implicați să fie uh, asociați la acest proces. Apoi câteva chestiuni legate de finanțare, stimulente pentru a încuraja investițiile private. Cred că investițiile private ar trebui să fie uh, miezul Uh, pe care să se bazeze banda largă, dar și uh, fondurile publice sunt foarte importante. Nu putem să uh, asigurăm o bandă largă 100% fără finanțare publică și avem câteva instrumente financiare care deja au fost menționate. Și, în fine, cred că ar trebui să includem rolul regiunilor când vorbim despre banda largă. Domnul Höckmark. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru raportul său am câteva aspecte. Trei. În primul rând, cred că e foarte important să spunem că securitatea cibernetică este foarte importantă, pentru că pe termen lung uh, se sublinează credibilitatea și rolul internetului. În al doilea rând, am discutat acest lucru și mă bucur că acest aspect figurează câtva și în raport. Dar cred că ar trebui să punem uh, bara și mai, uh, să, să punem, să ridicăm sacheta. E ușor Uh, să ridici sacheta, însă, deci să faci așa discursuri sfărăitoare fără a avea posibilitatea de a trece de la vorbe la fapte. Dar cred că trebuie să schimbăm modul în care gândim, pentru că dacă nu suntem hotărâți să obținem uh, viteza cea mai mare și cele mai bune capacități, alții o vor face în locul nostru. Și nu e doar o chestiune legată de voința politică, ci uh, legată de crearea unui pice investițiilor. Și cred că e foarte important să mizăm pe investițiile comerciale. Pentru că am văzut că acesta este modul cel mai rapid pentru a obține o dezvoltare rapidă a internetului și a benzii largi. Și avem un paradox aici, pentru că ă, dacă totul devine o chestiune legată de banii contribuabilului, ne autolimităm. Întrucâtva. Știm acest lucru din motive evidente. E suficient să ne uităm la bugetele statelor membre, de exemplu, pe următorii 10 ani. Și vom constata că există foarte multe restricții în ce privește investițiile. Și de aceea cred că este foarte important să folosim acest uh, domeniu pentru a face investiții private. Și în al treilea rând, cred că ar trebui să fim foarte atenți cu folosirea ajutoarelor de stat. În domenii în care nu am uh, folosit aceste ajutoare dar și pentru a obține o, capa o, o capacitate mai bună și calitate, care chiar dacă nu există uh, deocamdată sau nu e interesantă pentru investitorii privați, ar trebui să accelerăm nu numai pe plan geografic, ci și în ce privește construirea capacității acest proces. Ceea ce înseamnă că trebuie să nu pierdem din vedere esențialul, și să subliniem că investițiile private ar trebui să fie cele mai importante și după aceea acolo unde e nevoie și ajutoare de stat. Mulțumesc! Domnul Brezina. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu doamnei Țavela pentru un raport excelent. Eu n-am nimic împotriva obiectivelor politice, a uh, ambițiilor politice care figurează în acest raport. Uh, nu am nimic împotriva creșterii vitezei, benzii largi și faptul că această bandă largă ar trebui să fie disponibilă pentru toată lumea, să fie accesibilă în toate zonele, în toate regiunile din Europa. Dar această, acest principiu al neutralității, la punctul A, se vorbește foarte mult de cum putem să încurajăm banda largă cupru, cablu, uh, sisteme wireless, uh, prin satelit și așa mai departe. Ori la punctul 9, la care vorbim despre dividendul digital, vorbim despre neutralitatea tehnologică. Ar trebui să avem o excepție la această regulă, respectiv sateliții. Pentru că dacă ne uităm la ce pot să facă sateliții, ne dăm seama că sunt uh, receptoarele și emițătoarele cele mai îndepărtate. Nu există niciun fel de receptor emițător atât de îndepărtat pe Pământ, ori sateliții au o misiune foarte clară, au sarcini de rezolvat și aș dori să știu uh, aș dori ca frecvențele pentru uh, sateliți să fie protejate la maxim, astfel încât să nu existe interferențe și astfel încât să fie folosiți în mod eficient. Mulțumesc! Domnul De Angelis. Grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Internetul cu bandă largă poate să fie un mare uh, uh plus, mai ales pentru redresarea economică mai ales dacă ne gândim la revoluția care a avut uh, uh, loc, de exemplu, la sfârșitul uh, secolului XIX, când s-a introdus peste tot electricitatea. Dacă cât mai multe persoane pot să aibă acces la internet de bandă largă și dacă se pot dezvolta bine uh, activitățile economice prin intermediul internetului, cred că o să putem mai bine să ne îndeplinim obiectivele din strategia Europa 2020. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre nevoia de concurență sustenabilă, astfel încât să avem cât mai multe arhitecturi deschise ceea ce ar corespunde regulilor pentru atribuirea ajutorilor de stat. Și în plus am evita uh, uh, amenințarea uh, apariției unor monopoluri pe piață. Și trebuie să ne gândim și că investitorii trebuie să fie stimulați să uh, aibă mai multă încredere în fibra optică, pentru că astfel costurile uh, cu infrastructura s-ar reduce în mod tangibil și s-ar elibera frecvențe pentru alte uh, sectoare ale pieții și nu am mai avea aceste costuri uh, uriașe cauzate de uh, tragerea cablurilor. Este esențial să avem un acces just și bine raționat pentru consumatorii europeni. Acești consumatori trebuie să aibă acces la servicii competitive și la un bun raport calitate-preț. Iată de ce trebuie să luăm în calcul toate costurile, chiar și cele indirecte. Cu alte cuvinte, cred că ar trebui să reintroducem o metodă de calcul nouă a costurilor care să fie aceeași pentru toate statele membre și trebuie să luăm toate măsurile uh, posibile pentru a extinde cât mai mult uh, noile rețele și accesul la interesul de bandă largă. Vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor uh, uh, Țavela, pentru um, munca ei și mai ales pentru faptul că ia apărarea consumatorilor europeni. Mulțumesc, doamna Țică, oare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit și eu pe doamna Țavela pentru raport. Uh, este important să avem nu doar infrastructura disponibilă, ci și să fie dezvoltat ulterior conținutul digital și să fie dezvoltate servicii specifice societății informaționale. În 2008 am avut Planul European de Redresare Economică. Atunci Comisia uh, s-a angajat că va aloca un miliard de euro pentru ca până la sfârșitul lui 2010 să avem o acoperire de 100% cu broadband. Uh, din păcate, nici fondurile respective nu s-au alocat, nici obiectivul nu s-a realizat. Noua țintă acum este până la sfârșitul lui 2013 și de aceea consider că este urgent Uh, să reușim să alocăm în cadrul actualei perspective financiare bugetul necesar pentru a realiza acest obiectiv. Uh, de asemenea, trebuie să acordăm o atenție specială zonelor izolate și zonelor puțin populate, deoarece aici operatorii nu obțin suficiente venituri și de aceea nu sunt tentați nici să dezvolte infrastructura necesară, nici uh, nu sunt interesați pentru operarea ulterioară. Uh, de aceea mă alătur colegilor care au solicitat uh, finanțări uh, publice pentru realizarea și operarea acestei infrastructuri. De asemenea, este important să dezvoltăm aplicații de e-government și conținut digital. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez se referă la cyber security. domnule președinte, cred că ar fi important ca onor Comisia ITRE să aibă chiar un raport privind uh, cyber security este un subiect extrem de important uh, la nivel european și cred că ar fi util uh, ca și această comisie să aibă un raport de inițiativă pe această temă. Cred că este important să asigurăm instruirea utilizatorilor privind riscurile și mecanismele de protecție în societatea informațională și de asemenea să ne asigurăm că toți participanții la Uh, societatea informațională își cunosc responsabilitățile, deci atât furnizorii de servicii cât și consumatorii de servicii ai societății informaționale. Mulțumesc! Angelica Nibler. Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur colegilor care au sprijinit-o pe doamna raportor și au lăudat-o pentru raportul dumneaei. Nu pot decât să fac același lucru. Cred că este un raport foarte bun, echilibrat, mai ales în ceea ce privește uh, locurile unde avem nevoie de mai multe stimulente uh, și de investitori privați pentru a uh, obține progrese pentru internetul de bandă largă și unde trebuie să intervină statul pentru a asigura accesul la internet pentru toată lumea. Aș dori să fac două observații scurte. În primul rând, cred că ar trebui în raport să se accentueze rolul uh, autorităților de reglementare naționale. Cred că acestea trebuie să constate unde există eșecuri ale pieței, unde nu există concurență, unde trebuie să existe intervenție din partea statului pentru a uh, pune la punct uh, infrastructura de bandă largă și uh, în al doilea rând, trebuie să vedem care este rolul Uniunii Europene, a, a autorității europene, BEREC, apoi ENISA, ce rol, au, acestea. Uh, iar apoi putem veni cu recomandări concrete în acest sens. Cred că aceste lucruri pot uh, fi elaborate puțin în uh, raport. Ceva ce îmi lipsește este, din acest raport este uh, comunicarea prin satelit. Cred că și aici am putea introduce o completare, pentru că se poate asigura internet de bandă largă în zone rurale, mai izolate, prin comunicare prin satelit un ultimul punct, o întrebare către doamna raportor sau către comisie. Mi-amintesc că atunci când am discutat pachetul telecomunicațiilor acum doi ani, s-a tot menționat faptul că este că foarte scump uh, în ceea ce privește infrastructura este mutarea cablurilor sau um, săpăturile ce trebuie făcute, um, țevile ce trebuie trase um, și s-a menționat de fiecare dată că de fiecare dată când au loc săpături trebuie în acel moment prevăzute și uh, cablurile de uh, internet. Nu am nici cea mai vagă idee în ce măsură în statele membre deja se face această planificare timpurie. Poate știe doamna raportor câte ceva. M-ar interesa ce progrese s-au făcut, pentru că dacă asta este ceea ce, uh, o, ceea ce cauzează cele mai multe costuri, atunci cred că cel mai eficient este să se introducă acest sistem în statele membre și aș fi curioasă să știu care este situația așadar în statele membre. Mulțumesc! Doamna Del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur uh, colegilor uh, în a, fel a o felicita pe doamna raportor. Aș dori să vă amintesc de dezbaterea pe care am dus-o când am discutat prima dată acest subiect. Avem de-a face cu un pachet de măsuri care nu se referă numai la rețelele de internet de bandă largă. Comisia a uh, prezentat deja o comunicare cu privire la accesul la rețea uh, și uh, cu privire la spectrul de frecvențe. Colegul Höckmark a fost raportor în ceea ce privește spectrul de frecvențe. În ceea ce privește internetul de bandă largă, avem o poziție similară. Internetul de bandă largă ar trebui uh, să fie um, asigurat în 2013 cei 700 de MHz ar trebui să fie asigurat cum este prevăzut în raportul corespunzător. este foarte important în ceea ce privește poziția Parlamentului în general în acest sens. Și, în plus, este necesar ca în Uniunea Europeană să avem această posibilitate de a utiliza așadar în cadrul spectrului de frecvențe, aceste frecvențe, dacă dorim să fim competitivi. Aș dori să o felicit pe doamna Țavela pentru că s-a referit la autoritățile Uh, de reglementare europene. Ea vorbește aici despre o piață unică pentru comunicările electronice. Eu cred că un astfel de organism european al, regle, uh, al um, autorităților um, de reglementare ar putea juca un rol foarte important. Este însă foarte important pentru noi să fim coerenți în ceea ce privește poziția Parlamentului în acest uh, domeniu cu privire la acest pachet oferit de comisie. În ceea ce trebuie aici să avem aceeași linie, aceeași direcție cu cea pe care am adoptat-o pentru uh, problema spectrului de frecvențe. Doamna Grostet. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport prezintă un interes dublu. Vedem că rețelele de bandă largă sunt indispensabile pentru a promova pe plan internațional competitivitatea Uniunii Europene, dar și pentru a răspunde nevoilor cetățenilor noștri. S-au menționat finanțările europene din partea BEI, din partea Fondului European de Dezvoltare Regionale, prin intermediul parteneriatelor public-privat, Însă mă întreb, cum putem să incităm pe operatori în acele domenii unde concurența este mai uh, slabă? Cum putem să ne asigurăm că va exista internet pe bandă largă pentru toată lumea? Au fost uh, elaborate proiecte prin intermediul tuturor acestor surse de finanțare pe care le-a menționat doamna raportor? Vă spuneam că Um, internetul uh, pe bandă largă este util pentru toți cetățenii noștri și vreau să insist asupra faptului că, datorită acestui tip de internet, s-ar putea face economii și în cadrul discuției pe care am avut-o despre uh, directiva cu privire la uh, serviciile transfrontaliere, eu am insistat mult pe uh, telemedicină. Din nefericire, nu uh, s-a introdus uh, așa ceva în text, pentru că unele state membre erau reticente. Poate că acum ar fi momentul să uh, impulsionăm statele membre să investească în acest domeniu, pentru că apoi uh, vor reuși să facă economii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Din partea Comisiei, domnul Mata, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus la ultima reuniune, Comisia salută acest raport. Am cooperat foarte bine cu doamna raportor. Lucrurile s-au desfășurat foarte bine. Din multele comentarii făcute, voi alege câteva pentru că nu vreau să uh, vorbesc prea mult. Mulți s-au referit la motivul pentru care a fost elaborat acest raport. Baza pentru uh, Comisia pentru Strategia Europa 2020, agenda digitală, creșterea și ocuparea. S-au vorbit despre uh, competitivitate de asemenea. Tehnologia informației și comunicării Um, constituie aproximativ 50% din creșterea de productivitate din Uniunea Europeană, iar productivitatea este cel mai mare motor al creșterii economice. Acesta este motivul pentru care facem acest lucru, iar acest uh, fapt face ca acest raport să fie cu atât mai important. Am uh, produs o serie întreagă de propuneri la nivel european, trebuie să mergem dincolo de acestea, uh, Uh, și de propunerile făcute și cred că acest raport joacă un rol foarte important din acest punct de vedere. O serie dintre dumneavoastră s-au referit la posibilitatea de a reduce costurile de investiții. Comisia este de părere, după cum am spus-o de mai multe ori, că uh, investițiile private sunt, mijlo sunt mijloacele principale de a ne atinge obiectivele. Nu uh, vor putea fi făcute în, fiecare, în toate zonele, însă aproximativ 250 de miliarde de euro necesari pentru a atinge aceste obiective vor trebui să vină din partea sectorului privat. Ceea ce putem face noi este să reducem costurile pentru acești investitori. S-au menționat o serie de uh, aspecte. Um, tragerea cablurilor de uh, fibră, um, când uh, se fac alte săpături, acces la terminale, toate aceste lucruri au fost propuse. Ceea ce ne propunem acum este să lucrăm împreună cu statele membre pentru a le asista în acest proces. Statele membre ni s-au adresat cu dorința de a coopera mai bine pentru a obține aceste uh, obiective. Pe 23 martie vom avea o reuniune cu statele membre pentru a uh, obține progrese în acest sens. Am subliniat faptul însă că toate statele membre trebuie să aibă o strategie pentru obținerea uh, și atingerea obiectivelor uh, lor. Nu credem că fiecare stat membru va reuși să obțină uh, țintele și obiectivele europene. Va exista o varia vor exista variații, iar procesul este numai la început. Să mă refer pe scurt și la comunicările prin satelit. Din punctul de vedere al Comisiei și din punct de vedere al legislației privind telecomunicările, noi, uh, telecomunicațiile, uh, tehnologia trebuie să fie neutră. Dacă se ating obiectivele prin satelit, atunci trebuie să le utilizăm. Dar eu cred că sateliții nu sunt încă uh, în măsura să uh, ofere uh, obiectivul de 30 de megabits, dar s-ar putea să fie până în 2020. În același timp, sateliții ar putea fi folosiți în combinație cu accesul fără fir. Există o conexiune prin satelit uh, la un hub, iar apoi de aici uh, se emite internet uh, wireless. Sunt tot felul de sisteme pe care le stimulăm și le promovăm și vom continua să facem asta. S-a menționat securitatea de către o serie de, dintre dumneavoastră. Da, suntem de acord cu dumneavoastră cu privire la importanța acestuia acesteia. Um, acest lucru uh, este menționat în legătură cu alte aspecte din agenda digitală, de aceea nu este menționat aici, dar vă asigur că securitatea este un aspect cheie al acțiunilor noastre viitoare. Mă voi rezuma la atât și voi uh, încheia prin a-i mulțumi doamnei Țavela pentru raportul ei. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc. Doamnă Țavela, doriți să luați din nou cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile foarte valoroase la acest raport. Aș dori să mulțumesc și domnului Mate din partea Comisiei uh, pentru că am cooperat foarte bine. Stimați colegi, în această comisie am avut raportul domnului Castil, doamnei Castilio cu privire la agenda digitală. Am avut de asemenea raportul cu privire la spectrul uh, frecvențelor radio al domnului Heckmark. Uh, Ceea ce am încercat eu să fac în acest raport a fost să fiu, să asigur coerența cu uh, rapoartele anterioare privind agenda digitală și raportul domnului Heckmark. Și sper că am reușit să fac asta. Comentariile dumneavoastră au fost uh, notate. Vom avea reuniunea cu raportorii din umbră înainte de termenul pentru amendamente. Termenul pentru amendamente va fi 23 martie? Întreb uh, secretariatul. Termenul pentru amendamente. Deci va fi 23 martie. Aș dori să fac două comentarii cu privire la ceea ce au spus colegii mei. Un lucru care a ridicat multe întrebări a fost acel task force. Comisia a anunțat deja compoziția, funcționarea și uh, modul în care va funcționa, așadar, uh, adunarea digitală. Și cred că aici ar trebui să includem acest task force. Ar trebui să avem, să includem toți actorii implicați. Să nu uităm că este vorba de o piață care crește foarte rapid și noi trebuie să o urmărim prin intermediul consumatorilor, dar și al actorilor de pe piață. O a doua observație uh, cu privire la comentariul domnului Höckmark uh, privind ajutorul de stat pentru uh, crearea de capacități. Sunt de acord cu propunerea domnului Heckmark aici. În ceea ce privește propunerea doamnei Nibler, nu cunosc uh, situația din statele membre în ceea ce privește rețelele de comunicații. Poate Comisia ar putea să ne ofere un răspuns în acest sens. Așadar, vom avea reuniunea raportori, cu raportorii din umbră și termen pentru amendamente 23 martie. Mulțumesc foarte mult secretariatului pentru sprijinul acordat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Doamna Țavela a menționat deja faptul că pe 23 martie la ora 12 este termenul limită pentru amendamente. La finalul Uh, lunii mai, 25-26, vom avea votul în comisie. Vă mulțumesc foarte mult. Cu acesta începem cu următorul punct de pe ordinea de zi, în cazul în care doamna uh, colega noastră din Comisia pentru Buget este prezentă. Este prezentă. Doamna Balzani,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 practic, teoretic, doamna Balzani ar trebui să fie alături de noi, din practic nu este, poate este pe drum. Ar fi uh, explicația cea mai plauzibilă. Putem și să începem cu celălalt. Am putea să începem cu celălalt punct de pe ordinea de zi, dar nu sunt uh, Uh, de față colegii, dar poate pur și simplu așteptăm câteva minute dacă ne permiteți. De fapt, nici nu avem de ales. Gut, dann darf ich äh, in Ihrer aller Namen. Dați-mi voie să urez în numele nostru al tuturor bun venit doamnei Balzani, raportare generală pentru bugetul 2012 și dumnea ei ne-a rugat să poată vorbi în detaliu uh, cu noi cu privire la orientările generale și ni s-a părut o idee foarte bună să facem această discuție um, una, o discuție și nu un schimb de scrisori. Am să vă dau um, cuvântul. Avem jumătate de oră pentru acest punct de pe ordinea de zi. Poate ne puteți face dumneavoastră o scurtă introducere, iar apoi colegii vor putea să vi se adreseze cu întrebări, mai ales domnul raportor. Vă rog. Voi... Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor pentru că această întâlnire este posibilă. Motivul pentru care am venit astăzi aici este foarte simplu. Mi se pare că este fundamental ca toate comisiile specializate din Parlamentul nostru să se implice în procedura bugetară. Este o procedură lungă și deosebit de complexă. Anul trecut am descoperit că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în loc să simplifice relația interinstituțională între autoritățile bugetare, din potrivă. Și este necesar și nu numai oportun ca de la bun început această procedură să nu mai fie strict de competența Comisiei de Bugete și să facă parte și din uh, agenda de lucru a tuturor comisiilor specializate. Și cred acest lucru din motive fundamentale. Trecem încă printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Și, fără îndoială, dacă de la bun început avem o idee clară despre prioritățile noastre, și când vorbesc despre prioritățile noastre, nu mă refer la cele ale Parlamentului, ci prioritățile Uniunii Euro Europene în general. Dacă, cum spuneam de la bun început, avem această idee clară, va fi uh, uh, salutar. Ați văzut care sunt propunerile mele din documentul de lucru. Există și uh, proiectul de rezoluție care va fi votat la plenara de uh, săptămâna viitoare. Eu am făcut un efort mare pentru a fixa prioritățile pentru bugetul 2012 și pentru ca să existe <clears throat> o corespondență clară între prioritățile din bugetul 2012 și strategia Europa 2020. Anul trecut ne-am dat seama că avem nevoie de e, guvernanță economică și de aceea încă de la începutul acestui an funcționează semestrul european, pentru că se dorește o mai mare convergență între bugetele naționale și bugetul european, astfel încât în 10 ani de zile să putem să atingem aceste obiective foarte importante din strategia Europa 2020. Și trebuie să facem alegeri care să permită ca aceste obiective să devină realități concrete, să fie funcționale și acest lucru este uh, în perfectă logică cu ultima rezoluție votată la sesiunea din februarie. Obiectivele din strategia 2020 sunt prioritățile noastre și multe dintre ele fac parte din competența comisiei dumneavoastră, pentru că investițiile sunt uh, un punct cheie în uh, strategia 2020, dar și cercetarea și inovarea. Numai astfel, Europa va fi mai competitivă pe plan internațional. Încă de la început, la Comisia Bugete, am propus ca această procedură să fie deschisă pentru ca toate comisiile specializate să poată să participe și să facă o definire a priorităților sectoriale. Cum spuneam, priorități care nu numai că vor fi parte integrantă din rezoluția de după propunerea comisiei care va um, fi făcută pe 20 uh, aprilie. Deci, îmi doresc să avem la dispoziție un instrument ca să putem să acționăm în mod clar, transparent, când va trebui să uh, um, redactăm amendamentele. Dacă avem niște priorități politice pe care le-am definit împreună, va fi mult mai ușor. De aceea, vorbind despre priorități, vă rog imediat să vă gândiți la două aspecte principale. Există priorități pozitive ce anume ne dorim să figureze cu titlul de prioritate în bugetul 2012 și ceea ce numesc priorități negative. Cu alte cuvinte, ceea ce nu mai trebuie să fie sprijinit ca în trecut. În concluzie, trebuie să înțelegem ce anume dorim să facem înainte de orice altceva, înainte de orice alt proiect în cadrul următorului buget. Acest lucru este valabil și pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare acestea nu sunt o adăugare la buget, ci profită, sunt finanțate cu fonduri deja incluse în buget. Și de aceea, mai ales pentru aceste proiecte și aceste acțiuni, trebuie să știm imediat care sunt uh, interesele fiecarei uh, comisii, în funcție de competențele sale. De aceea îmi doresc ca înainte să înceapă vara să pot să am o listă din partea fiecarei comisii, să am un feedback ca să știu uh, încotro să mă îndrept. Deci, care sunt prioritățile pentru această unică lectură uh, care va avea uh, <clears throat> loc pentru proiectul de buget 2012. O să am un prim proiect de text pe care să-l putem discuta înainte de publicarea uh, comunicării comisiei și apoi îmi doresc ca înainte de vară să știu care este lista uh, proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare pe care ne dorim să le finanțăm. Aș vrea să mai uh, reamintesc și aspectul marjelor mai reduse. în anul în curs vom putea să vedem cum putem să folosim această marjă de flexibilitate de 5% prevăzut de acordul interinstituțional. Deci ar fi un plus față de marjele de manevră. Oricum, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să participați și în această direcție, pentru că îmi doresc să înțelegem imediat care dintre liniile bugetare uh, care țin de competența comisiei dumneavoastră, în funcție de experiența dumneavoastră, de judecata dumneavoastră, ar trebui să fie uh, întărite, mărite sau, din potrivă, reduse pentru ca acest buget să fie cât mai competitiv cu putință. Vă mulțumesc pentru introducerea în această dezbatere. Sunt sigur că, pe bună dreptate, uh, ați spus că trebuie să fim mai uh, concreți, mai specifici în uh, elaborarea bugetului pentru că mijloacele vor fi mai limitate. Vă mulțumesc așadar pentru introducerea noastră. Domnul Beautycofer, primul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei Balțani, pentru faptul că este prezentă aici pentru a purta această discuție anul trecut, doamna raportor, doamna Herzog, împreună cu dumneavoastră, a scris o adresă în, în care se uh, enumerau prioritățile acestui, acestei comisii. Astăzi avem o astfel de discuție, de dezbatere și pornesc de la premisa că doamna raportor uh, va prelua um, propunerile noastre. Poate um, am putea, împreună cu coordonatorii, să um, facem un document de rezumat al discuției noastre de astăzi. Sunt întru totul de acord cu centrul de gre greutate pe care l-ați menționat dumneavoastră, doamnă Balzani, în documentul dumneavoastră și anume accentul pus pe faptul că politica bugetară trebuie să fie adaptată la strategia Europa 2020. Și uh, susțin și uh, obiectivele, titlurile și inițiativele prioritare menționate de dumneavoastră, pentru că este exact uh, domeniul nostru de activitate și avem nevoie de o consecvență între obiectivele strategiei și finanțarea corespunzătoare la nivel european, dar și la nivel național. Din punctul de vedere al acestei comisii, acest, aceasta este o prioritate principală. Și, într-adevăr, ar trebui să utilizăm semestrul european pentru a ajunge la o mai bună coordonare în acest domeniu. La fel ca și dumneavoastră, consider că Uh, utilitatea suplimentară a investițiilor europene în uh, cercetare și dezvoltare, inovare, sprijinul IMM-urilor și uh, noi tehnologii este necesar și cred că trebuie să consolidăm sinergiile cu Banca Europeană de Investiții. De asemenea, este important să reținem faptul că abordările bugetare relevante pentru inițiativele prioritare și pentru obiectivele din titluri, e bine, toate acestea nu trebuie să fie reduse, ci din potrivă consolidate. De asemenea, sprijin observația dumneavoastră cu privire la semestrul european și rolul strategiei Europa 2020, e bine că este important să se uh, să există o mai mare implicare uh, parlamentară. Poate, domnule președinte, am putea să participăm la această discuție, să ne luăm un exemplu uh, și să consolidăm și noi cooperarea cu parlamentele naționale pe temele care ne interesează pe noi. O a doua observație. Anul trecut am văzut deja acest uh, lucru. Doamna Herzog și-a concentrat munca asupra acestui aspect și anume am văzut că finanțarea uh, pentru proiecte mari intră în conflict cu cercetarea în alte domenii din, cad, din, uh, intermed, din uh, cadrul programului uh, 7. Am văzut atunci și vom vedea și anul acesta faptul că obiectivul, un obiectiv important al acestei comisii este ca finanțarea acestor mari proiecte să aibă efecte negative asupra celorlalte proiecte de cercetare din, uh, proiect, din uh, programul cadru 7. O a treia observație mai ales în domeniul energiei ar trebui să punem uh, un accent important. De exemplu, uh, finanțarea pentru obiectivele SED. Nici măcar nu trebuie să mă refer la dezbaterea actuală care se referă la politica energetică, dar este clar că ambiția noastră cu privire la securitatea energetică și o politică energetică durabilă uh, este, trebuie să fie mai mare. Și aici mi se pare că avem de-a face cu prioritatea comisiei noastre. În ceea ce privește ITER, Uh, um, în ceea ce privește ITER, trebuie să ne asigurăm că uh, finanțarea acestui program nu va duce la repercusiuni uh, asupra altor programe. Același lucru este valabil și pentru Galileo. Pentru Galileo, din punctul meu de vedere, ar fi important să stabilim ce sume vin din bugetul european și ce sume vor fi puse la dispoziția Galileo și restul sumelor vor trebui să fie finanțate de către statele membre. După părerea mea, ar trebui uh, chiar să ne asigurăm că utilizatorii uh, sunt uh, contribuie și ei. În ceea ce privește IMM-urile, în ceea ce, și uh, programul cadru, este foarte important să asigurăm un acces îmbunătățit, dar foarte importantă este și coordonarea cu Small Business Act și cu strategia Europa 2020. Aș dori să se discute și uh, facilitatea de finanțare a partajării riscurilor din informațiile mele, acest instrument este unul uh, de succes, de aceea aș dori să pledez ca uh, mijloacele financiare pentru această facilitate să fie mărite. În raportul doamnei Țavela am auzit termenul de Europa Digitală, avem nevoie de noi instrumente financiare din partea uh, Comisiei și a Băncii Europene de Investiții pentru finanțarea infrastructurii internetului de bandă largă. În plus, cred că un alt uh, subiect foarte important pentru dezbaterea actuală este uh, cel al eficienței resur utilizării resurselor. Apoi, în ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, mai avem ceva timp la dispoziție, însă aș dori să invit pe colegi să încercăm împreună să ne concentrăm asupra acestora, astfel încât să avem o șansă să venim cu propuneri utile. Vă mulțumesc! Doamna Herzog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnul președinte. În calitate de raportor din umbră pentru Comisia ITRE, pentru buget, aș dori să îi mulțumesc doamnei Balzani. Cred că e pentru prima dată când un raportor de la Comisia de Bugete vine la Comisia noastră și cred că e o dovadă clară că bugetul a devenit în procedura de codecizie un uh, subiect foarte important pentru Parlament. Și cred că această cooperare consolidată uh, împreună cu comisiile, între comisii, e foarte bună și deci mulțumesc încă o dată. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Beautycofer. Cred că uh, până acum uh, felul în care am cooperat a fost foarte bun și sper că vom continua în acest spirit cu raportorul din umbră. Așa am făcut și anul trecut. Sunt de acord întru totul cu doamna Balzani. 2012 va fi anul uh, care va trasa uh, drumul spre 2020. Nu vom uh, putea în 2019 să spunem că va trebui să obținem ceva în 2020. Pe, în următorul deceniu va trebui ca în fiecare an să mergem din aproape în aproape dacă dorim să ne atingem obiectivele. Bineînțeles, știm că poziția Consiliului e foarte restrictivă, e de austeritate pentru următorii doi ani Uh, în cadrul financiar multianual existent, dar trebuie să găsim modalități să folosim banii disponibili uh, pentru aceste uh, obiective care sunt foarte importante pentru noi. Știm cu toții că una dintre problemele noastre cele mai mari provine din Uh, noile competențe care decur din tratatul de la Lisabona, inovația, spațiul, ITER-ul, turismul, care nu ține de competența comisiei noastre, toate intră sub incidența tratatului de la Lisabona și uh, se complică situația într-un cadru financiar multianual și majoritatea țin de uh, sfera de activitate a comisiei noastre. Deci noi suntem cei mai uh, bine plasați despre cum uh, să discutăm chestiunile bugetare. Mulțumesc Comisiei Bugetare pentru cooperarea excelentă în acest domeniu. Uh, au fost uh, anul trecut pe aceeași lungime de undă, undă cu noi și astfel am obținut câștig de cauză și sper să menținem această cooperare și pe viitor. Referitor la câteva aspecte concrete, cred că inițiativele prioritare sunt prioritare nu numai pentru noi la Comisia IDRE, ci sunt foarte importante pentru majoritatea cetățenilor și uh, dacă vrem să fim credibili în fața cetățenilor europeni, Uh, trebuie să ne asigurăm că aceste inițiative prioritare progresează, la fel și proiectele legate de ocupare, eficiența energetică și schimbările climatice și că ele sunt uh, suficient uh, sau adecvat finanțate. Uh, cu toate acestea, acestea aș dori să subliniez uh, dificultățile de anul trecut. Nu numai că banii uh, pentru capitolul uh, competitivitate au fost deturnați de Consiliu, dar și faptul că aceste linii administrative sunt legate de rezultatele concrete ale proiectelor. Deci, din partea Comisiei ITRE, am dorit să subliniem că liniile administrative Uh, țin, care uh, țin de UE 2020 sunt la fel de importanți uh, pentru, ca și banii pentru liniile autonome. Avem și chestiunea proiectelor majore versus programul cadru de cercetare 7. Am dorit să le menținem separat pentru că uh, proiectul Galileo, proiectul ITER uh, sunt foarte importante. De asemenea, uh, planul tehnologic privind energia e foarte interesant, trebuie să le gestionăm separat, astfel încât să nu distrugă uh, proiectele obișnuite din programul uh, de cercetare 7. Trebuie să găsim o soluție uh, inovatoare pentru costurile de funcționare care se aplică tuturor proiectelor mari de orice tip. Și, în aceeași ordine de idei, trebuie să ne asigurăm că vom continua să finanțăm IMM-urile și avem o problemă diferită, care adesea sunt prea mici Uh, prea neînsemnate față de uh, celelalte, de, celelalte puncte bugetare din uh, bugetul european. Cred că felul în care raportorul Uh, ține cont de competențele ITRE e foarte bun, mulțumesc uh, în acest sens și știu că la Comisia de Bugete uh, sunteți persoana care sunteți întotdeauna pentru consens și sperăm că oricum va evolua situația, veți fi de partea noastră pentru buget. Mulțumesc, domnul Ancean. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragă Francesca, îți mulțumesc frumos pentru intervenția ta cu o abordare optimă. Este cea mai bună metodă de a aborda această procedură. Îți mulțumesc încă o dată. Dacă tot vorbim despre cum putem să raționalizăm, să coordonăm mai bine, cum putem să optimizăm această procedură, ar trebui să ne gândim că tot ceea ce am făcut până atunci nu este de ajuns. Săptămâna trecută am votat la Strasburg un raport despre uh, formele inovatoare de finanțare și trebuie să facem distinția între euroobligațiuni și obligațiunile strâns legate de finanțarea unor proiecte. Dar vedem că euroobligațiunile par mai greu de pus în aplicare, având în vedere uh, baza, uh, temeiul juridic din tratate, dar cred că obligațiunile uh, legate de proiecte ar putea să fie ușor uh, folosite și emise. Și putem să încercăm să găsim noi forme de finanțare în plus față de buget, pentru că nu văd cum am putea să revoluționăm lucrurile dacă ne mulțumim numai cu fondurile disponibile în uh, bugetul european. Deci ar trebui să ne gândim și la acest lucru pentru a fi ambițioși, pentru a depăși momentul de criză. Avem încredere în uh, ideea că va exista uh, această intervenție, acest plus față de buget. Mulțumesc. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc și eu, doamne Bolzani, pentru inovațiile, pentru noutățile cu care a venit atunci când a prezentat uh, bugetul 2012. Oricine lucrează la întocmirea bugetului nu trebuie să uite uh, faptul că sfera de manevră a uh, deputaților e foarte vastă, pentru că fiecare trebuie să țină cont de interesele uh, statului pe care reprezintă, al Europei și că banii nu vor fi mai mulți. Deci, cred că astăzi, chiar de, de astăzi, trebuie să să uh, fim la curent cu obiectivele strategice ale Consiliului și ale Consiliului în ce privește finanțarea pentru 2012 pentru a Uh, vedea cum să ne uh, șlefuim și să ne configurăm propunerile noastre. Și așa cum s-a mai spus aici, trebuie să ținem cont și de sursele de finanțare. Poate că și Consiliul ar trebui să vină cu eventuale noi surse de finanțare. Știm cu toții că avem BEI, avem uh, fondurile de investiții, fonduri private, de asemenea avem și bugetul european, însă anumite mecanisme eh, din trecut nu au funcționat. Când e vorba de finanțarea IMM-urilor, de exemplu, ne dăm seama că 15 miliarde de euro de la, din finanțele europene au fost, eh, eh, acești, toți acești bani au fost me, ținuți în conturile private, în băncile private. Strategia UE 2020 ar putea, ar putea să evolueze, uh, sigur, în urma evoluțiilor recente din Japonia. Și deci ar trebui să solicităm Comisiei să uh, ne prezinte prioritățile pentru anul 2012. Dacă ar trebui să aprofundăm vechile proiecte sau să venim cu unele noi. Mulțumesc, doamna Eck. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru prezența la comisia noastră și pentru lista de priorități pe care ne-ai enumerat-o. Eu sunt uh, purtător de cuvânt, nu numai sunt coordonator pentru liberal, dar sunt și purtător de cuvânt în ce privește uh, strategia UE 2020. Când grupurile politice au studiat această rezoluție și rezoluția de anul trecut și în acest an, întotdeauna am uh, ajuns la concluzia că există o lipsă de coerență între obiectivele noastre și obiectivele bugetare. Și, deci, această activitate amănunțită, riguroasă, de a trece în revistă prioritățile și alocarea financiară pentru a ajunge la această uh, creștere uh, sustenabilă, durabilă, pe care ne-o dorim cu toți la Parlamentul European, nu e o misiune ușoară, dar este foarte importantă. Mă îngrijorează competitivitatea europeană din două puncte de vedere în principal. Primul figurează în comunicarea comisarului Hedegaard cu privire la uh, climat, nu numai climat, ci și investiții. Investițiile europene reprezintă 19% din PIB-ul european. China investește 48% din PIB-ul său, India 30%, India 35%, Corea 26%. Deci, dacă dorim să atingem obiectivele UE 2020, trebuie să ne axăm pe investiții și pe cercetare și inovare. Bineînțeles, sunt foarte importante. De asemenea, avem infrastructura energetică și știm cu siguranță că tarifele la energie vor crește pe viitor. Deja a început acest proces datorită penuriei de resurse și catastrofa din Japonia nu ușurează uh, situația. Deci, pentru a atinge obiectivele noastre pentru a obține competitivitatea europeană și binele cetățenilor europeni e să investim în inovare. Și dacă facem comparații internaționale în ce privește investițiile în cercetare și inovare, față de SUA, suntem în dezavantaj. Dacă ne uităm la uh, cifrele europene și cifrele americane, finanțarea publică e identică, dar dacă adăugăm și finanțarea privată, am pierdut această bătălie. Și nu e o propastie, nu, e o propastie imensă, nu e o diferență mică și această comparație poate, uh, se poate face și cu China. Deci investițiile în cercetare și în uh, dezvoltare, în inovare și uh, faptul că obiectivele strategiei UE 2020 ar trebui să fie um, urmărite. Aș dori să menționez și activitățile existente deja. Planul SET, tehnologia Uh, energetică uh, strategică. E foarte important acest proiect, e menționat de Comisie și de statele membre tot timpul. Dacă ne uităm la finanțare, e mai puțin de 50%. Uh, în parte provine din bugetul european, dar se mai pune și problema finanțării de către statele membre, care trebuie să găsească bani în momente dificile și dacă dorim ca aceste proiecte critice să uh, funcționeze, cel puțin cele care au fost lansate, atunci e nevoie de finanțare și e o problemă imensă. Și, în fine, în al patrulea rând, disciplina bugetară. Din perspectivă constituțională, mă îngrijorează că deciziile privind ITER sunt luate de un organism și că finanțarea e asigurată de un alt organism. Să nu uităm că în orice instanță, cei care adoptă deciziile acordă și finanțarea. Și uh, având în vedere uh, lipsa de disciplină bugetară pentru proiectul ITER, se uh, evidențiază multe aspecte care au apărut în timpul crizei financiare, transparență și disciplină bugetară. Deci, iată, persistă o serie de probleme foarte grave și cred că Parlamentul nu e partenerul care creează cele mai multe probleme. Cred că Consiliul uh, merită acest nume. Uh, ne vom întâlni și la negocieri și vă rog să solicitați Consiliului să-și mențină promisiunile și să respecte ce au promis, inclusiv în domeniul finanțării a proiectelor uh, comune. Mulțumesc! Acum încă două cereri de cuvânt, dar vă rog dacă se poate foarte succint, ca uh, să dăm uh, colegei posibilitatea să răspundă. Domnul De Angelis. Please. Grație. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc și ție, Francesca. E foarte utilă această inițiativă și această discuție. Îndeosebi dacă vrei să implici comisiile pentru că discuția despre buget și despre procedura bugetară este una cheie. Suntem în perioada de criză, nu avem prea multe resurse și atunci trebuie să eficientizăm puținele resurse pe care le avem. Deci, primul aspect care este important pentru mine este calitatea cheltuielilor, deci nu cantitatea mai ales calitatea. Și mai ales calitatea investițiilor pe care le facem. Aceste investiții trebuie să fie cât mai rodnice. Și avem nevoie și de investiții care să ducă la dezvoltare, la crearea de locuri de muncă. Iată la ce țin eu foarte mult. Și așa cum ai spus și tu, Trebuie să evidențiem care sunt adevăratele priorități, care sunt alegerile strategice pe care trebuie să le facem. La capitolul priorități, cred că trebuie să ne concentrăm asupra cercetării și inovării. Dacă nu investim în cunoaștere, în cercetare, în inovare, nu poate să existe dezvoltare. Iată primul obiectiv. Apoi, cum putem să dirijăm mai multe fonduri către IMM-uri, pentru că știți că acestea sunt motorul creșterii economice în Uniunea Europeană. Deci, pentru a le permite să aibă mai multe investiții, ar trebui să avem instrumente care sunt croite pe măsură. De exemplu, cum putem să ajutăm IMM-urile să facă ele însele cercetare? Și închei. Energia. Regene, energii regenerabile, siguranță energetică, puncte cât se poate de fierbinți după ce s-a întâmplat în Japonia. Și cred că am avea nevoie să le acordăm cât mai multă atenție și, bineînțeles, să nu uităm și lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hrib! Chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż część projektów... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra întrebării următoare. În fiecare buget anual, o parte din proiecte este cofinanțată de către bugetele statelor membre, dar și din bugetul colectivităților locale. Și aș dori să subliniez faptul că consolidarea finanțelor publice, care se face, e un proces în curs în multe state membre, în prezent, pune și mai mult accentul pe nevoia de a reduce datoria publică. Și aici trebuie să-și aducă contribuția și bugetul colectivitățile locale și ter teritoriale, care cofinanțează o parte din buget pentru că s-ar putea ca unele proiecte care sunt uh, finanțate din fonduri europene, datorită penuriei de, sau lipsei de cofinanțare locală, regională sau reno, uh, regională, deci anumite proiecte ar putea să nu fie duse la bun sfârșit, pentru că colectivitățile locale uh, se vor retrage din aceste proiecte. Și avem, dispunem de informații care merg în acest sens. S-ar putea ca să se dovedească că principiile adoptate în bugetul 2012 în legătură cu strategia noastră, s-ar putea ca aceste principii să fie puse sub somnul întrebării. O altă întrebare. IMM-urile. IMM-urile care folosesc o parte din aceste fonduri din ce în ce mai reduse pentru a investi în inovare și pentru alte obiective. IMM-urile au nevoie de aceste credite, indubitabil. Deci, există aceste criterii de atribuire a creditelor și adesea uh, IMM-urile nu au acces la creditare și din acest motiv sunt obligate să se retragă din anumite proiecte, anumite proiecte interesante care sunt uh, derulate sub egida Uniunii Europene. Deci doream să vă atrag atenția asupra acestui risc uh, care are o legătură strânsă cu bugetul 2012, mai ales cu principiul de bază respectiv austeritate. Frau Balzani, nun das Wort geben. Vă mulțumesc. Îi dau acum cuvântul doamnei Balzani pentru a răspunde la unele dintre observații. Vă rog, aveți cuvântul. Grazie, sono stati tutti interventi. Vă mulțumesc. Toate luările de cuvânt au fost nu numai interesante, dar și utile. Tocmai în această optică a definirii priorităților care trebuie să figureze în bugetul 2012. Și mi se pare important ca imediat să ne aplecăm asupra uh, procedurii bugetare. S-a vorbit mult despre cercetare, inovare, energie. Faptul că trebuie să avem energie regenerabile, siguranță energetică și apoi, evident că în cadrul strategiei 2020 sunt nenumărate proiecte prioritare care uh, vor fi hotărâte și sprijinite de această comisie. Am mai reușit și un alt aspect care mi s-a părut mie interesant. Deja m-am întâlnit cu alte comisii specializate și uh, s-a menționat tema cofinanțării și, și a finanțării. Un coleg a uh, evocat votul asupra raportului Podimata. Sunt uh, lucruri diferite. Dar cu toții am resimțit această frustrare, această adevărată suferință, pentru că avem nevoie de mai multă Europa, oamenii se așteaptă ca Europa să intervină mai mult și mai des, dar nu avem fondurile necesare pentru a răspunde acestor așteptări. Avem și o problemă uh, legată de uh, noile competențe. La ce a servit mărirea numărului competențelor dacă nu uh, s-au înmulțit și sursele de finanțare? Toate aceste subiecte sunt importante. Bugetul, din păcate, nu poate fi extins la infinit. Și atunci, aș vrea să vă invit la un anumit lucru. Anul trecut, când s-a discutat despre procedura bugetară, uh, s-au inclus multe aspecte, inclusiv discuția despre viitoarele perspective financiare și acest lucru a uh, îngreunat puțin negocierile finale. De aceea vreau să vă spun că anul acesta, principalul nostru obiectiv este să avem un proiect de buget 2012 cât mai bun cu putință, dar tocmai să fie un proiect uh, uh, fezabil. Da, e adevărat că noile surse de finanțare, că e vorba despre uh, uh, um, euroobligațiuni, despre obligațiunile uh, care țin de proiecte, da, ele sunt importante, dar uh, într-un alt cadru pentru că, de exemplu, moțiunea care va fi votată la mini-plana de la Bruxelles include și aceste aspecte, dar, din păcate, nu putem <clears throat> uh, să traducem în cifre aceste noi instrumente uh, financiare. Nu putem încă să le includem concret în uh, proiectul de buget pentru anul 2012. Oricum, cred că votul de săptămâna trecută de la Strasburg a fost uh, un bun stimul pentru ca uh, persoanele competente să se gândească cum pot fi uh, cu adevărat uh, puse în aplicare aceste instrumente inovatoare. S-a vorbit uh, și despre faptul că țesutul economic și social și chiar și cel instituțional al Uniunii Europene suferă și dacă Uh, efortul bugetar făcut la nivel european nu este în sinergie cu efortul făcut pe plan național, nu va servi la mare lucru. Este necesar să consolidăm guvernanța economică și să consolidăm punctele de contact între bugetul nostru european și bugetele naționale. Deci nu numai pentru a avea aceste sinergii uh, în sensul economic al cuvântului, ci și pentru a uh, debloca anumite uh, uh, proceduri, mai ales atunci când există probleme de cofinanțare. Deci există anumite fonduri care nu sunt folosite tocmai din cauza dificultăților de cofinanțare. Trebuie să implicăm mai mult statele membre și să le repetăm un lucru. Bugetul european servește tocmai pentru acest scop, să știm care sunt prioritățile la, pe plan european, dar și pe plan național, pentru a folosi cât mai mult acești bani disponibili la nivel european. Deci să începem cât mai devreme cu putință, să ne gândim la arhitectura acestui buget 2012, să discutăm și cu parlamentele naționale pentru ca opțiunile financiare făcute de statele membre să fie uh, coerente cu cele făcute pentru bugetul european și să vedem cum putem să rezolvăm această problemă a lipsei fondurilor necesare pentru cofinanțare. De aceea spuneam că trebuie să vedem în ce direcție ne îndreptăm pentru a um, exploata în mod cât mai eficient bugetul european. Și mi se pare de asemenea util să avem cât mai multe contacte între noi și uh, parlamentare din statele membre pentru a avea cât mai multe corespondențe între bugetele naționale și bugetul european. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre calitatea cheltuielilor evocată de colegul de Angelis. Da, calitatea trebuie să fie prioritară, dar fără să uităm partea utilă. Deci, trebuie să ne definim prioritățile, gândindu-ne, acolo unde se poate, cum au funcționat proiectele, uh, programele, uh, uh, operațiunile în trecut și să vedem cum putem să îmbunătățim toate aceste proiecte și programe. De aceea am vorbit și despre priorități negative. Asta nu înseamnă că uh, în trecut aceste priorități uh, um, ne-au condus în direcția greșită sau că au fost alegeri greșite. Nu. Ce vreau să spun este că anumite proiecte finanțate în trecut ar putea acum să nu, aibă nevo- să nu mai aibă nevoie de acest sprijin și trebuie să le identificăm și pe acestea. Deci, încă o dată, trebuie să ne concentrăm eforturile pe aceste priorități, puternice, bine definite, ca să punem capăt risipirii uh, resurselor. Numai astfel vom avea un buget eficient și util. Doamna Balzani, în numele tuturor colegilor, um, vă mulțumesc. Um, cred că a fost o decizie foarte bună să purtăm această discuție, să avem acest schimb de opinii, pentru că acum știm fiecare despre celălalt cum gândește și care este calea de urmat. Putem să ne adaptăm la fiecare la pozițiile celuilalt. Mi se pare ceva foarte important. Și cred că am și folosit timpul în mod foarte util cu această discuție. Vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră, pentru disponibilitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, foarte mult!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 căruia îi dau cuvântul, iar, iar apoi vom vedea cum uh, procedăm. Domnule Audi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene, aș uh, dori să-i mulțumesc și reprezentantului Consiliului pentru contribuția excelentă la evaluarea și nu la revizuire, o să revin uh, puțin mai târziu la, uh, la, la evaluare. În contextul acestui raport, cel de-al șaptelea program cadru a fost negociat și votat în 2006. Deci, a făcut parte din revizuirea strategiei, strategiei de la Lisabona, care își propunea să transforme Uniunea Europeană spațiul cunoașterii cel mai competitiv din lume și aceasta până în 2010. Alocarea financiară era de 53-54 de miliarde de euro pe șapte ani. Dacă ne uităm cu uh, cele 20, 17 uh, miliarde din al șaselea program 4, uh, e vorba de o sumă pe șapte ani, spre deosebire de 5 ani pentru, următoarea, pentru precedenta finanțare. Raportul pe care îl prezint nu vizează decât cel de-al șaptelea program cadru. Am fost sfătuit să abordez și cel de-al optulea program, însă m-am uh, hotărât să mă acces pe cel de-al șaptelea program cadru din trei motive. În primul rând, pentru că de la negocierea politică au intervenit trei elemente noi care merită atenția noastră. Trebuie să vedem dacă pe plan politic putem exercita influență asupra utilizării acestui program cadru. Prim element nou, strategia de la Lisabona a eșuat și avem o foaie de parcurs Uniunea Europeană 2020 în care cercetarea e din nou subliniată ca un element de competitivitate pentru piața internă și pentru bunăstarea comună europeană. Al doilea element nou, tratatul de la Lisabona cu alegeri, cu un nou parlament, o nouă Comisie Europeană. Al treilea element nou, element nou acest program cadru a fost negociat și votat înainte de criză, în 2006, deci. Acum ne aflăm în toiul crizei, în 2011. Ne mai rămân anii 2000 2011 până în 2013, ani de depășire a crizei, ani foarte uh, vulnerabili, trebuie să vedem dacă nu putem folosim, uh, să folosim acest program pentru a-l pune în slujba tocmai vulnerabilității acestor ani, să ne asigurăm că acești ani nu vor fi irosiți. Avem mulți bani, pentru că pentru primii patru ani am cheltuit în conformitate cu fișa contabilă au fost cheltuiți 26 de miliarde pe 4 ani și pentru 3 a, următorii 3 ani avem 29 de miliarde, deci pentru finalul programului. Adaug că e vorba de angajamente de program, ceea ce înseamnă că în 2013 e vorba și de banii care vor fi cheltuiți pentru 2014 și poate chiar 2015, înainte ca al optulea program cadru de cercetare, dacă va fi votat, uh, să fie lansat. Câteva observații în legătură cu raportul. Aș dori să fac un compliment, în primul rând, cu ocazia prezentării. Aș dori să uh, spun că această evaluare efectuată de experți independenți este foarte bună, cu trei observații. Uh, repet reproșul meu, uh, respectiv noi, Parlamentul European, nu avem o viziune globală a cercetării între statele membre și Uniunea Europeană în comparație cu ce se întâmplă Uh, în celelalte regiuni din lume uh, concurenții noștri. La nivelul Uniunii Europene, state și regiuni, Uniunea Europeană, bineînțeles, intervine la nivelul comunitar, dar și la nivelul fondurilor structurale, pentru că fondurile structurale au fost lisabonizate, respectiv cercetarea face parte din obiectivele acestor fonduri structurale și nu avem o viziune de ansamblu. Un al doilea element și o întrebare pe care aș dori să o adresez Comisiei Europene. Nu am avut o evaluare cu privire la programul specific legat de Euro, Euro, Euratom. Avem două programe, proiectul uh, principal, cel de care vorbim, și un program mai specific de 2 miliarde de euro, puțin mai mult de 2 miliarde, care va fi finalizat în 2011 și care vizează în mod specific Euratom. Și nu a existat niciun fel de evaluare uh, Uh, textul o prevede de altfel, nu am avut niciun fel de evaluare a acestui program specific de 2 miliarde. Ar fi interesant pentru că în această dupămasă vom discuta problemele energiei nucleare și scopul acestui program e să încurajeze cercetarea în ce privește securitatea nucleară. Și al treilea element, am fost uh, informați foarte târziu, Comisia ne-a trimis uh, după patru luni comunicarea și eu am avut, am avut la dispoziție 11 zile pentru raportul meu. Acum, în ce privește raportul propriu-zis, Aliniatul 3. Dacă acest program cadru 7 aduce o valoare adăugată europeană, da sau nu? În primele reuniuni am fost informat sau mi s-a sugerat că ar trebui să răspund pozitiv. Eu în textul meu am răspuns negativ. Am propus un amendament ca să spun că da, dar aș dori să știu care este opinia dumneavoastră. Uh, se vehiculează ideea că această plusvaloare nu este foarte evidentă. Și din punctul meu de vedere există două motive. Având în vedere că e atât de greu, operatorii consideră că plusvaloarea europeană cel puțin din perspectiva simplificării, nu reiese în evidență în mod clar și, al doilea motiv, această multiplicare de instrumente, câteodată ne întrebăm dacă există vreun pilot în cabina avionului. Uh, experții și-ar dori să punem capăt uh, creierii de noi instrumente. Deci, iată, o primă întrebare la care aș dori să răspundem, dacă există această plus valoare europeană. Sincer, cred că da și deci uh, voi înainta cel puțin un amendament pentru a-mi corecta propriul uh, raport. Apoi, în ce privește cooperarea, insist, bineînțeles, pe rolul IMM-urilor și legătura între Uniunea Europeană și statele membre, fără să existe suprapuneri, pentru că avem nevoie de coerență europeană, structurarea spațiului european de cercetare și am și un aliniat în ce privește Consiliul European de Cercetare. Cred că a sosit momentul, dacă dorim ca avionul să fie pilotat de un pilot, ar trebui să ne întrebăm dacă dorim cu adevărat să structurăm acest Consiliu European al Cercetării, atât în ce privește mijloacele financiare, cât și strategia și autonomia sa politică. La alineatul 14 vă propun un amendament cu privire la apărare. Avem un temei juridic în tratat și vă propun să dezbatem, să vedem dacă nu a sosit momentul să avem un adevărat program de cercetare în ce privește industria apărării. Dar voi înainta uh, un amendament pentru a uh, face uh, distinția cu programul cadru 7, pentru că în programul cadru 7 nu există niciun fel de temei juridic pentru a aloca bani industriei apărării. Deci, iată, e o dezbatere incipientă și uh, nu voi face legătura cu programul cadru 7, dar vă propun să menținem acest aliniat pentru a lansa dezbaterea pe această temă. La alineatul 17 vă propun să avem o abordare teritorială a cercetării. Uh, Trebuie să avem o coerență între fondurile structurale, există multe finanțări de uh, cercetare la nivel local și regional, între programul cadru și programul cadru 7 și trebuie să verificăm dacă pe lângă finanțarea excelenței și acestor centre foarte importante, să vedem dacă nu putem să repartizăm activitățile de cercetare pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. E o problemă de situare spațială acestei cercetări. E clar că e în interesul nostru ca ea să se facă peste tot, pentru că există uh, genii științifice peste tot în Europeană. Problema e să avem o abordare coerentă, nu în raport, ci în expunerea de motivă. Vă propun să folosim noile, folosim noile tehnologii și, de ce nu, uh, videoconferințe uh, cu interpreți, eventual, uh, pentru a permite cercetătorilor să coopereze în timp real dacă șase universități, așa cum uh, mi-a fost sugerat, dacă mai multe universități doresc să aibă activități de cercetare în comun. În ce privește finanțarea și menținerea angajamentelor internaționale și latura comercializare care este foarte importantă și care trebuie să figureze în toate uh, licitațiile, trebuie să insistăm pe inovare. Apoi, în ce privește simplificarea, eu v-aș propune să nu depășim ce am votat uh, în raportul Carvanu, un raport excelent. Ieri, expertul vorbea de un risc tolerabil de eroare, spunând că vom crește acest risc tolerabil de eroare în cercetare. Uh, eu cred că am face o greșeală astfel, pentru că, din punct de vedere politic, e greu să-ți vinzi uh, mesajul politic spunând că putem face erori și în domeniul cercetării. E important ca cercetătorii să facă uh, cercetare, să studieze și auditorii să facă muncă de audit. Dar aș dori să avem un grup de lucru între Comisia noastră și Comisia de Control Bugetar, pentru că în reforma regulamentului financiar să putem să Uh, traducem temeiul juridic de care avem nevoie pentru a pune în aplicare raportul Carvalho. Iată propunerea mea și vă propun să nu uh, ne lansăm pe piste periculoase din punct de vedere politic. Iată ce aveam de spus, dragi colegi, aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Împreună vom uh, defini acest raport împreună cu raportorii din partea grupurilor politice. Vom încerca să găsim toate compromisurile pentru a obține valori, uh, mesaje puternice, plus valoare europeană, obiectivele uh, industriale. Mă întreb dacă nu ar trebui să adresăm un mesaj politic europene pentru, uh, Comisiei Europene pentru ca în licitații apelurile de candidaturi să avem în următorii ani uh, infrastructuri uh, europene de cercetare, deci la scară și mondială, pe teme identificate de experți, uh, îmbătrânirea populației, energie, climă, un program, de ce nu cu privire la cancer, un program în care să fim noi pionierii, în ce privește energia și așa mai departe, biotehnologiile, să lansăm câteva teme pe care europenii să fie cei mai buni din lume în interesul industriei noastre și al bunăstării cetățenilor. Simplificarea, inovarea, rolul femeilor nu l-am inclus, pentru că, bineînțeles, sunt convins că vor fi depuse multe amendamente pe aceste teme. Iată prezentarea acestui raport. Sunt uh, conștient că nu e perfect, dar vă rog să dați dovadă de indulgență, de îngăduință, având în vedere timpul restrâns pe care l-am avut la dispoziție uh, cu colaboratorii din partea grupurilor politice și al Comisiei pentru a redacta acestea și uh, doresc să le mulțumesc. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Thompson. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Odi pentru um, munca depusă pentru acest raport. Este un raport foarte important. Cel de-al șaptelea program cadru este cel mai mare program de cercetare din lume, iar evaluarea noastră nu va fi importantă numai pentru programul actual, ci și ci va constitui și baza pentru următorul cadru strategic comun. Este un instrument, această evaluare este un instrument esențial care să urmează să ne ofere uh, răspunsuri și acest uh, program cadru ne va ajuta să uh, abordăm în viitor probleme esențiale, schimbări, cum ar fi schimbările climatice și altele. Uh, Aș dori să menționez unele priorități esențiale pentru această evaluare intermediară. În primul rând, cred că este crucial ca această evaluare să se concentreze asupra problemelor principale ale programului cadru 7 și anume birocrația. Avem nevoie uh, de o declarație foarte clară prin care să se spună că avem nevoie de simplificare atât în programul cadru 7 cât și în următoarele. Mă bucur că proiectul de raport face deja referire la faptul că este nevoie de simplificare. Alte învățăminte importante din programul cadru 7 este, sunt că avem nevoie de flexibilitate, flexibilitate între diferitele uh, capitole, între diferitele programe. Avem nevoie de flexibilitate pentru a aloca bani acolo unde se face cercetare structurile nu trebuie să stea în calea cercetării uh, și inovației. Iar la ora actuală acest lucru nu este subliniat în mod suficient în acest raport. Mi-amintesc în ultimul mandat când am modificat cel de-al șaptelea program cadru. Noi din Parlament am subliniat uh, importanța transdisciplinarității, interdisciplinarității nu uh, este stimulată în mod suficient această interdisciplinaritate și cred că este foarte important să putem acoperi diferite domenii de cercetare. De asemenea, uh, aș dori să fac o remarcă cu privire la ciclul cunoașterii. Este foarte important să legăm educația, cercetarea, dezvoltarea și industria. Numai trecând dincolo de abordarea fragmentată putem să obținem acest lucru. Când mă refer la industrie, trebuie să avem acțiuni mai concrete. Întotdeauna primim rapoarte când este în care este vorba despre industrie și uh, IMM-uri. Dar ce fel de industrie? Ce fel de IMM-uri? Pentru că nu toate IMM-urile din Europa sunt uh, pregătite să participe la programe de cercetare europene. Apoi, când discutăm despre mari industrii. Care este posibilitatea, de exemplu, de a include transportul maritim uh, în cel de-al șaptelea program cadru? Este o sursă de venit foarte importantă pentru multe state membre. Apoi, uh, dimensiunea de gen. Știm că 64% din uh, studenții din universitățile din Europa sunt femei. În unele țări e mai mult, în unele mai puțin, iar noi avem un obiectiv de 40% de participare în programul cadru 7. Până acum ne aflăm la 21%. Îmi lipsește așadar această uh, dimensiune ce ține de uh, gen în acest raport. Eu sunt raportor pentru Comisia FAM. Am votat pe baza acestui uh, raport și, drept urmare, mi-am um, um, formulat și amendamentele, care se referă la uh, plafonul de sticlă și la uh, atingerea obiectivului, așadar, de implicarea femeilor. Ultima mea observație se referă la discuția de ieri și de azi, um, care se referă la echilibrul între excelență și um, participarea tuturor statelor membre. Sunt de acord cu raportorul uh, că trebuie să infrastructura de cercetare în această uh, regiune și cred că am putea să folosim uh, fondurile regionale în acest scop. De asemenea, cred că um, coordonarea la nivel european între statele membre, politicile uh, în domeniul științei și cercetării ar trebui să fie mai bine uh, coordonate. Iar programul nostru cadru și programele noastre în general, mi se pare că ar trebui să fie un catalizator în acest sens și sunt de acord cu um, ceea ce a spus um, invitatul nostru de ieri, că programul cadru a avut uh, o valoare adăugată și, un, uh, rezult, și rezultate pozitive. Cu acestea mulțumesc uh, raportorului. Vă mulțumesc, doamna Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também começar, tal como a colega, por uh, agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur colegilor care uh, l-au felicitat pe domnul Odi pentru munca sa. Sunt în mare parte de acord cu propunerile uh, colegului Odi. Există, se asigură o continuitate între uh, munca și raportul doamnei Carvalho și acest Uh, raport al domnului Odi și cred că această continuitate și coerență trebuie să fie păstrată și în cazul rapoartelor noastre viitoare, cum ar fi strategia de cercetare sau conținutul celui de-al optulea program cadru. Mai am unele observații. Nu putem merge foarte mult în detaliu, de aceea voi face doar câteva observații generale. În ceea ce privește cooperarea, sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum, însă se pune, este vorba aici de persoane, de dimensiunea, de componenta persoane. Cred că în cadrul acestei uh, componente trebuie să înregistrăm unele progrese. Avem deja unele elemente pozitive când vorbim despre evaluarea programului cadru 7. De aceea aș dori să mă refer la acele aspecte care nu au fost uh, soluționate atât de bine. În componenta oameni, persoane, trebuie să ne gândim că există foarte mulți oameni care depind de uh, programul Marie Curie, însă mobilitatea nu este neapărat sinonimă cu o carieră științifică solidă. Trebuie să ne gândim că trebuie să consolidăm carierele științifice ale cercetătorilor. De aceea ar trebui să eliminăm incertitudinea care există în multe state membre pentru cercetători. Deci trebuie să uh, promovăm tinerii și să promovăm femeile, pentru că acest lucru ne-ar ajuta să creăm un echilibru. Încă un punct. Mă bucură foarte mult ceea ce se spune la aliniatul 30. Și anume că trebuie să ne axăm pe marile provocări ale societății noastre. în ultimii doi ani ai acestui program, ar trebui să ne asigurăm că o parte din fonduri sunt utilizate pentru a uh, combate uh, dificultățile acestei crize economice și sociale. Și cu aceasta se ridică și întrebarea priorităților. Acestea sunt definite la nivel politic, însă niciodată nu sunt evaluate uh, Uh, rezultatele. Au fost stabilite în mod corect aceste priorități? Nu există o evaluare în acest sens. De aceea, la punctul 14, aș vrea să spun că ar trebui să existe mai multe investiții pentru securitate. Însă se pune întrebarea dacă investițiile aduc și rezultate. Cu siguranță voi depune și unele amendamente. Vom ajunge, bineînțeles, la uh, amendamente de compromis, însă trebuie să vă spun că acest raport este unul foarte important. El cuprinde instrumente nu numai pentru competitivitate și pentru inovare, ci ar trebui să fie și un instrument menit să consolideze coeziunea, pentru că este un program european. Deci acest program ar trebui să fie mai bine coordonat cu programele naționale, pentru că numai așa vom putea crea spațiul de cercetare european. Domnul Marcinievici. Marcinkiewicz. Dziękuję Przewodniczący. Vă mulțumesc. Aș vrea să adresez mulțumiri domnului Odi pentru acest raport în termeni foarte concreți și care reflectă situația economică actuală și arată care ar trebui să fie strategia noastră pentru a continua simplificarea lansată în 2010 și pentru a înlătura cât mai multe dintre barierele administrative care sunt toate atâtea obstacole pentru participarea la um, licitații. Deja în comunicarea sa pe tema simplificării, Comisia a evocat uh, aceste piste. Este deosebit de important să facilităm viața oamenilor de știință, pentru ca ei să poată să găsească mai ușor surse de finanțare. Ar fi bine să avem un schimb de opinii și cu Comisia Bugete pe această temă. S-a mai spus și că participarea anumitor state membre nu este suficientă, mai ales a statelor membre cele mai noi. Referitor la competitivitate, aș vrea să spun că Consiliul a cerut Comisiei să elaboreze un raport pe tema a reprezentativității insuficiente a anumitor state membre și a, oferirea de piste pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc acum are cuvântul doamna Carvalho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit și eu pe domnul Odi pentru acest raport. Și știu că în prima versiune, din lipsă de spațiu, domnul Odin nu a putut să introducă patru dintre uh, observațiile mele. Eu cred că ar trebui să schimbăm ce trebuie schimbat uh, uh la capitolul priorități tematice și să includem ceea ce nu uh, figura în 2006. De exemplu, să vorbim despre energie, despre rolul uh, Uniunea Europeană în această lume globalizată, despre impactul îmbătrânirii. Eu cred că atunci când vorbim despre această agendă plină de provocări pe care și-a fixat-o Uniunea Europeană, ă, trebuie să folosim cel de-a la program cadru ca pe un ă, program de bază și cred că ar trebui uh, să avem un mic procent dedicat uh, găsirii de noi idei în cadrul programelor de cooperare. Lucru care va fi uh, foarte util, de exemplu, pentru tot ceea ce ține de programare în domeniul uh, tehnologiei uh, informațiilor și comunicațiilor. În ce privește inițiativele uh, în comun, inițiativele tehnologice în comun, trebuie să avem asemenea inițiative uh, care să fie destinate IMM-urilor, care să corespundă profilului lor. Trebuie să existe programe specifice pentru acestea. Și ar trebui să avem niște instrumente de evaluare a rezultatelor, pentru că așa ceva încă nu există în cel de-al șaptelea program cadru. În concluzie, ar trebui să avem uh, mai multe uh, formulări în text care să vorbească despre nevoia de a uh, încuraja participarea uh, tinerilor cercetători. Sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Odi despre simplificare. Ar fi bine să ne asigurăm că tot ceea ce încă nu a fost făcut de comisie și mai poate să fie uh, modificat în așa la program cadru să uh, se concretizeze. Deci să vedem ce, cum spuneam, uh, poate să fie făcut dintre sugestiile în urma evaluării intermediare. Eh, gracias, eh, președinte, în primul lugar, sumarme a las felicitări. Mulțumesc în încheiere, doamna Gutierrez, Casilio Vera. Aș dori să-l mulțumesc și eu pe raportor, pe domnul Odi, pentru că Documentul său este foarte bun, este foarte structurat. Aș dori să repet tot ce s-a spus uh, înainte de către colegi. Aș dori să vă repet și ce am repetat comisarului în această dimineață. Dacă se face o evaluare a celui de-al șaptelea program cadru, există și consecințe, bineînțeles. Consecințe pe termen, lung, pe termen mediu, trebuie să verificăm ce a funcționat și să vedem ce nu a funcționat și, în orice caz, astfel putem să lansăm cel de-al optulea program cadru. Deocamdată nu avem uh, timp suficient la dispoziție și deci nu putem proceda astfel. Există programe care sunt adoptate pentru perioada 2000 2011, 2012 avem deja prevăzute, prevăzută finanțarea și deci, iată, nu putem lua anumite măsuri. Dar mai există o altă consecință, o consecință Respectiv, există elemente pe care le putem aplica deja, pentru că peste 2 ani, la, sfârșirea, la sfârșitul celui de-al doilea război cadru, va trebui să ținem cont de una dintre propunerile domnului Odi. La alineatul 14, raportul face o propunere care mie mi se pare foarte interesantă. Nu știu dacă putem să preluăm această propunere în cel de-al șaptelea program cadru de cercetare. E vorba de un plan european de cercetare pentru tehnologie și pentru apărare. Și cred că e o propunere foarte interesantă. Nu cred că ar fi viabil să o punem în aplicare în următorii ani, dar în orice caz am putea o folosi pentru cel de-al optulea program cadru. Atunci când vorbim de tehnologiile cu utilizare dublă, ținând cont de proiectele actuale, am putea să uh, folosim lucrurile, uh, să le simplificăm și să le folosim la modul eficient. Și la fel ar trebui să procedăm cu alte aspecte legate de simplificare. Putem lua măsuri chiar de pe acum. Uh, acum putem face anumite măsuri, uh, schimbări uh, rapide și alte proiecte pe care să le folosim pentru programul al optulea de cercetare. În pregătirea acestui al optulea program cadru, putem să folosim și experiența acumulată în cel de-al șaptelea program cadru. Un alt, o altă observație de conținut care cred că este foarte importantă în legătură cu alineatul 17. S-a făcut o sugestie ca politica de dezvoltare și de cercetare să fie abordată la nivel regional. Aici uh, cred că există multe pericole și s-ar putea să intrăm în contradicție cu o, o, obiectivul nostru de a încuraja excelența ca o, uh, ca o trăsătură cheie a uh, cercetării europene. Folosirea resurselor la nivel teritorial se poate face, fondurile structurale sunt o sursă evidentă de finanțare, dar cred că trebuie să fim foarte prudenți cu astfel de propuneri. Indiferent de echilibru pe care dorim să-l obținem la nivel teritorial, excelența trebuie să rămână principiul călăuzitor. E principiul cel mai important în domeniul cercetării. Și dacă nu va fi așa, atunci va, vom fi obligați să renunțăm, să renunțăm la ceva foarte important. Deci, ă, această, doar în această încercare de a-i mulțumi pe toți. Și nu vom uh, menține obiectivul nostru principal în domeniul cercetării. E nevoie de simplificare, avem nevoie de uh, de, de flexibilitate în domeniul financiar, dar toate acestea trebuie să fie puse în slujba interesului că cercetarea noastră se bazează pe excelență mai ales. Putem să folosim fondurile structurale, fondurile teritoriale mai bine, dar astfel de propuneri cred că ar trebui privite cu mai multă rezervă și mai multă prudență. Abordarea teritorială. Mulțumesc, domnul Höckmark. Mulțumesc foarte mult! Îi mulțumesc domnului Odi pentru raportul său, pentru că structurează problemele pe care trebuie să le aprofundăm. Aș dori să mă refer puțin la valoarea adăugată, de care s-a discutat foarte mult în, în ultimul timp. Și cred că aceasta este cheia discuției noastre. E ușor să spui valoarea adăugată. Câteodată vorbind despre valoare adăugată, suprapunem resurse financiare din partea statelor membre și companiile private care investesc. Și nu cred că aceasta este valoarea adăugată pe care o putem obține. Cred că valoarea adăugată ar trebui să fie excelența la nivel european pe care o putem obține. Trebuie să ne aducem contribuția la crearea unei dinamici, unei sfere creative de excelență la nivel european, creatoare la nivel european. Și aceasta este noutatea. Chiar dacă uh, creștem finanțarea pentru programul cadru de cercetare, uh, nu vom face decât să cumulăm fondurile. Deci, nu ar trebui să repetăm greșelile pe care le fac statele membre. Și sunt de acord. Trebuie să fim foarte prudenți când discutăm aceste chestiuni, această abordare teritorială chestiunile regionale ar trebui să fie abordate în uh, cooperare cu programul cadru de cercetare și prin fondurile structurale, dar vom obține valoare adăugată în acest program comun de cercetare doar dacă obținem excelența la nivel european. Trebuie să ne ocupăm de mai multe aspecte. În primul rând, investițiile în, tehn- în platformele tehnologice. Aceste investiții vor fi posibile doar prin cooperare pe viitor. Investițiile sunt atât de imense încât niciun stat membru nu va putea singur să investească și să beneficieze de pe urma acestor investiții, dacă nu se fac investiții comune. În al doilea rând, Marie Curie, care e legată de mobilitate, pentru că mobilitatea vizează crearea acestui spațiu european de cercetare. Trebuie să ținem cont și de constelațiile diferite care pot fi obținute în cercetare. Și când vorbim despre tinerii cercetători, despre cercetătoare, de asemenea, mobilitatea creează noi șanse și trebuie să vedem dacă trebuie să consolidăm uh, latura mobilitate prin adăugarea unui fel de voucher de Uh, mobilitate, să încurajăm cercetătorii să cerceteze și în alte părți din Europeană. Deci nu numai să finanțăm deplasarea lor, ci și să, ca, să le permitem ca ei să vină cu o valoare adăugată la un proces de cercetare. Pentru că astfel vom încuraja uh, laboratoarele și universitățile să facă această uh, uh, selecție. Și apoi simplificarea. Întotdeauna ne întoarcem la simplificare. Când ne întâlnim cu reprezentanții companiilor sau cu uh, cercetători uh, universitari, toată lumea ne vorbește de simplificare. Trebuie să recunoaștem că lucrurile s-au îmbunătățit față de celălalt program cadru de cercetare. Dar mai putem face foarte mult în acest sens și poate că mă repet și poate câteodată vi se pare că sunt ironic, dar câteodată ne uităm la universități, universitățile de acum, dar și cele de peste un secol sau cinci secole, un fel de uh, organizații suspecte care vor fugi cu banii. Nu cred că așa ar trebui să fie. Ar trebui să vorbim de un proces de certificare, pentru că sunt sigur, nu iau exemple doar ale universităților din țara mea, dar să ne uităm la Universitatea de la Sorbona. Dacă primește bani de la Uniunea Europeană, nu va fugi din Europeană. La fel și Salamanca, sau Bolonia sau... Nu, nu o să fac lista tuturor universităților. Uschildă. Cred că ar trebui să încercăm să vizăm pe termen lung atunci când vorbim de simplificare, pentru că încurajăm astfel mobilitatea. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să îl felicit pe raportor. Documentul său este bun și el va fi foarte util atunci când vom discuta și alte obiective legate de strategia UE 2020 sau obiectivele energetice. S-au spus multe lucruri interesante, nu le voi repeta. Doream să spun doar că uh, sprijin simplificarea cerințelor administrative, dacă dorim să obținem acum aceste rezultate, atunci trebuie ca faptele noastre să fie diferite de vorbe. Cred că trebuie să definim foarte clar posibilitățile pe care IMM-urile le au pentru de a participa la cercetare. IMM-urile nu au capacitate tehnică sau resurse financiare pentru a participa în acest proces, însă trebuie să ne gândim și să creăm condițiile propice pentru a permite acestor IMM-uri, acestor mici companii, să se dezvolte și să-și aducă contribuția la crearea valorii adăugate în Europa. Se vorbește foarte mult de structuri de finanțare complicate și pe viitor cred că ar trebui să simplificăm anumite instrumente financiare, iar în ceea ce privește participarea statelor membre, Mă refer la participarea în domeniul cercetării. Raportorul a vorbit de principiul uh, teritorii, uh, deci abordării teritoriale pe viitor. Cred că, într-adevăr, poate fi parte a soluției, pentru că câteodată se irosește potențialul imens din statele membre. Și cred că pe viitor ar trebui să acordăm mai multă atenție regiunilor. Ar trebui să acordăm atenție și participării cercetătorilor tineri. Încă o dată aș dori să-i mulțumesc raportorului. Cred că raportul este echilibrat și va fi util pentru noi pe viitor. Vă mulțumesc. Mai avem trei persoane înscrise la cuvânt. Uh, voi încheia lista celor care doresc, care s-au înscris la intervenție. Uh, cu siguranță și domnul Odiva va mai dori să intervină. Uh, am să rog pe colegi să fie succinți. Domnul Weber. Da. N-am să repet ce au spus uh, foarte bine antevorbitorii mei. Vreau numai să-l felicit pe domnul Odi pentru raportul dumnealui și m-am bucurat că nu se schivează de la discuția despre uh, problema organizării în sectorul cercetării. Tot vorbim despre nevoia de a reduce birocrația dar dacă vrem să trecem dincolo de uh, uh, enunțarea unor intenții, trebuie să spunem concret cum pot să fie rezolvate problemele structurale de organizare a cercetării. Și atunci ar trebui să schimbăm statutul Institutului European de Cercetare vedem că suntem în întârziere în ce privește uh, cercetarea, nu numai că nu am atins uh, obiectivele din strategia de la Lisabona de 3% din PIB, abia am ajuns 1,5 sau 1,8%. Uh, decalajul între noi și Statele Unite ale Americii se tot mărește și totuși suntem neputincioși, suntem incapabili să executăm bugetul pe care singur l-am afectat vedeți că ne mai rămân în jur de 23 de miliarde de euro pentru o perioadă de 3 ani și nu suntem siguri că acești bani chiar vor fi folosiți. Nu putem să continuăm astfel. Există propuneri concrete pe tapet, trebuie să le examinăm statutul Consiliului European al Cercetării trebuie neapărat să fie modificat. Acum este numai o agenție executivă, ar trebui să fie o entitate independentă din punct de vedere juridic, așa cum se sublinează raportul mm, profesorului pe care l-am menționat ieri. Ar trebui ca acest Consiliu European al Cercetării să aibă o adevărată putere de decizie și să se ocupe nu numai de uh, elaborarea strategiei științifice, dar și de gestionarea administrativă. Numai astfel vom putea să luptăm împotriva birocrației și să uh, obținem mai multă simplificare. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Cancian. Vă mulțumesc, domnule președinte, uh, îi mulțumesc și colegului Odi pentru acest raport foarte interesant. Eu aș vrea să mă opresc uh, asupra trei aspecte uh, esențiale. Da, s-a vorbit despre simplificare, coordonare, cele mai bune practici, toate acestea au fost deja spuse. Apoi, centrele universitare de cercetare și firmele care ar trebui să colaboreze cu centrele universitare. Ar fi nevoie să ne concentrăm mai mult asupra acestei teme, ca să avem o organizare mai bună, să existe cu adevărat un dialog între centrele universitare și uh, uh, industrie. Un al treilea punct care mi se pare fundamental și de care ar trebui să ținem cont. Această sumă de 29 de miliarde ar putea să se transforme într-un munte de aur dacă am reușit să raționăm altfel. Și anume că nu e vorba despre niște bani pe care îi facem cadou. Nu, sunt niște bani care reprezintă o investiție pentru viitor, pe care putem să-i fructificăm atunci când hotărâm să finanțăm cu tare sau cu tare proiect. Deci aceste proiecte pe care le finanțăm ar trebui să fie cu adevărat valorizate și aici intră în joc contribuția universităților, a întreprinderilor. Deci astfel, cum spuneam, plecând de la o anumită sumă investită, putem să uh, obținem profit. Dacă credem că facem cercetare numai de dragul cercetării, dacă uităm că cercetarea trebuie să uh, fie folosită și pentru a, a um, face afaceri, atunci uh, riscăm să o dăm în bară, riscăm să uh, uh, facem lucruri complet uh, fără logică. Și sper ca tu să Uh, fi de acord cu această linie de gândire. Iată efortul pe care trebuie să-l facem astăzi. Doamna Gutierrez. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero felicitar a Odi porque además nos ha escuchado todo. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicit pe domnul Odi pentru că ne-a ascultat pe toți și a ascultat sugestiile noastre și a lucrat într-un mod foarte responsabil. Este un uh, subiect care este foarte delicat pentru că nu avem foarte mult uh, spațiu de manevră. Uneori, cuvintele noastre pot fi ambigue și înțeles uh, greșit. Cred că există mesaje care trebuie să fie trimise în mod direct. Am L-am avut ieri pe domnul din uh, Suedia, care ne-a vorbit despre nevoia de a schimba, de a modifica instrumentele uh, elaborate în trecut. Pentru că dacă um, în viitor va trebui să ne concentrăm pe inovare, va trebui să vedem cum au mers lucrurile până acum. Dacă evaluăm programul cadru 7, zonele clasice, cercetare, cooperare, uh, sunt evoluează în mod pozitiv pentru că evoluează pe calea care a fost uh, concepută pentru aceste uh, domenii. Inovarea însă nu este uh, cercetare și cunoaștere, este cerută de piață. Deci merge pe, alt, pe altă direcție. Nu înțelegem cu toții și nu suntem cu toții de acord ce este Uh, inovarea. Este, practic, căutarea de noi procese, noi uh, produse. Și persoana care uh, duce la astfel de inovări trebuie să fie răsplătită, nu compania. În al doilea rând, teritorializarea. Mă îngrijorează acest uh, cuvânt, acest concept. Consiliul ar putea să dorească să elimine acest concept din uh, programul cadru 7 și să facă în așa fel încât fiecare regiune trebuie să, să-și adapteze, uh, să-și administreze banii. Dar eu cred că trebuie să încurajăm excelența. Instrumentele pe care le avem și care nu au fost suficient dezvoltate până acum constituie spațiul uh, european de cercetare. Avem nevoie de o mai bună uh, coordonare în acest sens. Propunerea mea este să spunem, invităm statele să intervină acolo unde Uniunea Europeană uh, nu intervine decât în anumite condiții și um, mobilitatea trebuie să fie luată în considerare. Cariera unui om de uh, știință trebuie să fie luată în considerare. Experiența cuiva obținută la Stanford, de exemplu, nu este luată în considerare în Europa. Există și diferențe între statele membre. Dacă nu avem o um, evaluare a calității um, unei diplome a cui, obținute de cineva, nu avem uh, evoluție, dar am putea să utilizăm, de exemplu, uh, modelul german, care permite mobilitate. La asta mă refer eu prin excelență. Bineînțeles, criteriile ar trebui să fie stabilite și cred că ar trebui să solicităm Consiliului de Cercetare să uh, ne ajute să definim ce este inovarea. Pentru că cei din Consiliu doresc să ofere mai puține fonduri la nivelul european, însă uh, cercetătorii vor să lucreze în Europa. Iar ministerele nu vor să... Iar ideea este ca banii să fie uh, cheltuiți pentru cercetare. Apoi, cred că a existat o uh, problemă de comunicare, pentru că jumătate din Europa nu știe ce înseamnă programul cadru. Va trebui să-l reexplicăm. Iar inițiativele prioritare au creat atâta confuzie încât cred că ar trebui să avem o singură comunica, o comunicare unitare care, în care să spunem că cercetarea fundamentală este, va fi protejată, pentru că cercetătorii și industria se simte amenințată. Nu mai, am, uh, nu mai avem timp. La 12.30 încheiem. Mai dau un minut tuturor. Domnului Odi, un minut. Nu știu cum doriți să uh, rezolvăm asta. De la bun început am spus că dacă toată lumea este, se rezumă la câteva observații, vom avea timp. Domnule Odi, acceptați să dau cuvântul comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să mă concentrez asupra a trei puncte. S-a vorbit despre valoarea adăugată europeană. Aș dori să vă amintesc că acest lucru s-a discutat și în raportul Annerberg prezentat ieri, dar și în, evaluarea ex, în raportul de evaluare expost de la programul cadru 6 evaluare făcută de Michael Stamfer din Austria, care a încercat să exploreze acest concept în toate fațetele sale, pentru că nu este un concept care poate fi foarte ușor uh, măsurat. Însă ambele rapoarte au venit cu o serie întreagă de argumente în favoarea uh, valorii adăugate ale cadrelor, programelor cadre, cadru europene. Apoi, întrebarea domnului Odi. Ce s-a întâmplat cu evaluarea intermediară a Euratom? Am să vă explic. De când, având în vedere faptul că programul Euratom funcționează pe, o alt, pe un alt temei juridic și într-un alt uh, program temporal, uh, respectiv terminul în 2011 și nu în 2013, evaluarea intermediară pentru Euratom a fost uh, efectuată mai devreme, a fost încheiată în ianuarie 2010, iar această evaluare intermediară a fost condusă de către domnul Mil, președintele Federației Industriilor uh, din Cehia. Ultimul punct pe care doream să-l menționez um, este răspunsul la întrebarea ce face Comisia cu rezultatele raportului Anerberg Aș dori să vă amintesc că în comunicarea noastră enumerăm o serie întreagă de activități pe care le vom efectua sau le efectuăm deja. Una dintre acestea este, în mod evident, în domeniul simplificării, a doua în domeniul cooperării internaționale cu o revizuire foarte serioasă pentru a vedea cum putem să ne concentrăm asupra aspectelor esențiale în acest domeniu și nu în ultimul rând pentru licitațiile viitoare o um, concentrare mai puternică asupra marilor provocări și uh, o um, solicitare ca aceste apeluri să fie concentrate mai mult pe strategia Europa 2020. Vă mulțumesc, domnule Odi, unele observații de încheiere. De droite pas celle de gauche. Domnule președinte, nu știu ce să fac dacă să mă uit mai mult la colegii din stânga sau cei din dreapta și vreau să știu dacă putem să avem un punct de vedere al Consiliului. Poate cineva să ne spună ceva? La ora actuală nu, nu se poate. Regret atunci și vreau ca acest lucru să figureze în procesul verbal, deoarece Consiliul are o contribuție prețioasă de adus și nu o să putem să facem nimic în acest domeniu fără colaborarea statelor membre. Eu vreau să le mulțumesc colegilor pentru complimentele pe care mi le-au adresat. Mulțumesc și colaboratorilor mei. Am să țin cont cât mai mult cu putință de observațiile care mi-au fost făcute despre valoarea adăugată europeană, despre uh, teritorializare nu există temei juridic în uh, cele a șapte la program cadru pentru uh, a face cercetare în uh, domeniul apărării. Am să investighez acest punct. În ce privește teritori teritorializarea, aș vrea să insist asupra unui lucru. Eu mă gândeam cum putem să finanțăm mai bine uh, marile proiecte de infrastructură europene. Avem nevoie de excelență pe acest plan. Dar spuneam că dacă am organizat videoconferințe, am putea să um, cooperăm mai bine între diferitele regiuni și am putea să obținem uh, o, o bună combinație pe plan european între excelență și competitivitatea uh, teritorială. am să discut cu raportorii din umbră pentru a vedea care sunt principalele mesaje din acest raport. Eu, de altfel, am să cer să se modifice titlul raportului, pentru că nu vreau să discutăm numai despre această revizuire. Vreau să profităm de ocazie ca să transmitem niște mesaje Comisiei Europene, astfel încât aceasta să țină cont nu numai de revizuirea făcută de către experți, ci și de sentimentul Parlamentului European. Vă mulțumesc, vă mai atrag atenția că 22 martie este termenul pentru amendamente. Mulțumesc colegilor și celor disciplinați care au rămas în sală. Poate Uh, va trebui la un moment dat să ducem o discuție și în acest sens, cât timp ne mai permitem să vină cineva, să vorbească, să intervină pentru mult timp, iar apoi să plece, iar noi după aceea să nu mai avem timp. Ar trebui să clarificăm unele lucruri între noi. Bineînțeles, mă adresez celor care au rămas, deci nu cei vizați, dar oricum, vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem la ora 3.